Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me... Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă anunț că mâine, în sesiunea de dimineață a comisiei noastre, teoretic ar trebui să discutăm raportul colegului Tajani cu privire la stabilitatea pieței uh, Uh, aferente, aferente schemei UE uh, de comercializare a certificatelor de emisii. Deci, mâine am avea pe ordinea de zi raportul Tajani. Însă, vă rog să schimbăm ordinea punctelor de pe ordinea de zi uh, de mâine și prin urmare vă rog să fiți de acord ca după amiaza să discutăm, abia în cursul ședinței de după amiază să discutăm acest raport. Dacă se face această modificare, atunci mâine dimineață, teoretic, discuțiile noastre s-ar finaliza la ora 11.30. La în ordinea de zi a ședinței de după amiază vom începe prim, prin a discuta raportul de Bacăr, oportunități de creștere ecologică pentru IMM-uri, și, după raportul de Packer, vom discuta raportul Tajani cu privire la uh, rezervele, uh, rezervele pentru stabilitatea schemei ETS. Deci, mâine dimineață, punctul 11 nu va fi discutat, va fi însă discutat după amiaza, după punctul 13. Will be point number 12. So the order după discutarea punctului 11 vom trece la întrunirea cu doctorul Urban Rusnac. Deci, ordinea punctelor uh, pentru ședința de după amiază de mâine este următoarea. Începem cu 13, urmează 11 și încheiem apoteotic cu punctul 12. Atât despre ședința de mâine. în seara aceasta la ora 18.30, după încheierea ședinței noastre, ne vom reuni pentru a închina un pahar de Crăciun. Iată, minunat program pentru după amiaza aceasta. Dar să începem cu ordinea de zi a ședinței de acum. Începem cu punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene între cuprinde și cetățeni. Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public. Vă amintesc că propunerea Comisiei Europene cu privire la interoperabilitate, și anume ISA 2, se referă la regulile care vor uh, intra în vigoare după încheierea uh, ISA 1, care este programată pentru data de 31 decembrie 2015. pentru perioada de, bio, de programare 2016-2020, care corespunde ISA 2, 2, vom avea un buget alocat de 130 de milioane de euro. Acesta este punctul pe care îl vom discuta acum. Raportorul nostru este domnul Carlos Sorinio și îi dăm cuvântul domnului raportor pentru a face o prezentare introductivă pe tema propunerii com Comisiei. Propunerea Comisiei intitulată ISA 2. Domnule Zoriniu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați uh, spus, ISA 2 este o continuare a programului ISA 1, care este acum în aplicare și va fi aplicat până la finele anului 2015. Acest program, ISA 2, deschide un nou ciclu. Deși ISA 2 va înlocui un uh, program deja în curs, el trebuie să țină cont atât de vechile obligații, de, de fapt deja cunoscute ale administrațiilor, dar în același timp trebuie să țină cont de noile oportunități care stau la dispoziția administrațiilor publice, precum uh, cloud computing. Vă informez că Întreprinderile și cetățenii sunt uh, beneficiarii acestui uh, program. Programul inițial uh, avea drept obiectiv modernizarea administrațiilor publice. Acum ISA 2 dorește să creeze o legătură clară între administrațiile publice și întreprinderi, respectiv cetățeni. Tocmai de aceea, acest program implică o serie de Uh, reguli, de criterii care o acoperă atât partea de ofertă cât și cea de cerere. Cu alte cuvinte, este vorba despre reguli cu privire la sporirea eficienței în reacțiile și răspunsurile date de administrațiile publice uh, solicitărilor întreprinderilor și cetățenilor. Obiectivul este îmbunătățirea Um, relațiilor dintre cele trei părți. Nu este doar uh, o strategie formală, însă vă asigur de lucrul acesta, ci este o parte integrantă atât a programului de a strategiei de creștere economică și de crearea locurilor de muncă, este o parte integrantă a strategiei UE 20 și, de asemenea, uh, are uh, o legătură cât se poate de clară cu uh, obiectivele noastre de îmbunătățire a vieții cetățenilor europeni. Această decizie a Comisiei mi se pare una bună. Propunerea este una justificată, de asemenea um, bine structurată. În același timp însă, eu cred că acest program ar trebui să sublinieze și mai bine proprietatea, uh, proprietatea actorilor asupra acestui uh, program. Dați-mi voie să vă explic despre ce este vorba. Noi ne dorim o abordare mai holistică, în, mai complexă în contextul acestui uh, program un, o imagine mai uh, complexă care să permită, practic, acumularea de date cu privire la proiectele deja demarate, relațiile deja Uh, începute și dezvoltate între administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni. Important este să creăm această bază de, de date care să poată fi utilizată de absolut toată lumea. Un ghișeu unic, de asemenea, ar fi o idee bună și ar fi o îmbunătățire față de propunerea deja pe masă. Trebuie să ținem cont uh, de uh, evoluțiile tehnologice și tocmai de aceea trebuie să ținem cont de securitatea uh, informațiilor cu caracter privat, uh, uh, informații ale cetățenilor, respectiv ale companiilor. Toate acestea ar putea să, să contribuie, bineînțeles, la uh, Uh, creșterea valorii adăugate pe care acest uh, proiect trebuie să-l, program trebuie să-l aducă cu sine. Bine, s-ar putea ca toate aceste propuneri să depășească scopul declarat al programului, însă eu cred că o astfel de extindere a scopului, a domeniului de, uh, de aplicare, nu este neapărat condamnabilă sau de nedorit. De asemenea, această abordare generală, complexă, trebuie să aibă la bază un buget comun care să nu fie în niciun fel fragmentat. Cu cât legătura dintre administrațiile publice este și, și uh, întreprinderi și cetățeni sunt mai strânse, cu atât uh, bugetul uh, poate fi folosit într-o manieră mai coordonată și concentrată. Noi considerăm că acest program poate îmbunătăți în cazul în care va fi, va fi amendat pe aici, pe acolo, Uh, va putea contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor și a întreprinderilor și la creșterea mulțumirii uh, în rândul acestora. Mulțumim. Urmează domnul Boni, raportor din umbră pentru PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în uh, poloneză. Programul ISA 2 va limita costurile administrative uh, Uh, prin consolidarea unor uh, uh, relații internaționale. Consi consolidarea pieții unice va putea fi astfel uh, sublinia, va putea fi astfel subliniată prin caracterul uh, marcat de interoperabilitate în activitățile administrațiilor publice. De asemenea, acest program ar putea ajuta la implementarea pieții unice uh, digitale, unul, una dintre ambițiile noastre. Deci, avantajele acestui uh, program sunt absolut evidente atât pentru administrații, cât și pentru cetățeni, cât și pentru comerțul internațional. ISA 2 acoperă toate domeniile politice europene care au nevoie de interoperabilitate atât la nivel european cât și la nivel național. Care sunt uh, problemele legate de punerea în aplicare? Ei bine, în primul și în primul rând, calendarul Dacă aceste măsuri de coordonare nu ar fi adoptate, nu ar fi puse în aplicare, atunci costurile pentru serviciile electronice și pentru comerțul internațional uh, ar crește. aplicarea unor soluții diferite nu ar putea decât apăr- duce la apariția unor noi și noi bariere care vor fi din ce în ce mai greu de depășit. Sper din tot sufletul ca Parlamentul European să facă tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că acest program va fi pus în aplicare sau va, discuția pe marginea acestui ă, program se va finaliza în 2015 pentru a putea fi pus în aplicare începând cu 2016. De asemenea, e important să ne asigurăm că toate măsurile uh, care stau la baza ISA 2 și măsurile care fac parte din Connecting uh, Europe sunt bine coordonate și concertate. Vă dau un exemplu. În, uh, avem un serviciu de traducere automate Uh, atât în ISA 2 cât și în Connecting uh, Europe. În uh, cazul ISA 2, acest serviciu trebuie să fie furnizat gratuit, pe când în Connecting Europe el se furnizează contra cost. Ei bine, vreau să cer comisiei să-mi explice de unde până unde acest, această diferență. Interoperabilitatea care stă la baza ISA 2 va sta la, ba- la, la baza formatului uh, serviciilor publice electronice. Tocmai de aceea vreau să, vă, să întreb Comisia care sunt pașii pe care dorește să-i întreprindă pentru a pune în aplicare această, această revoluție, aceste modificări. Mai există, să nu uităm, o prăpastie digitală între statele membre. Uh, Oare nu ar trebui crea- să fie creat un regulament privind serviciile digitale la nivel uh, uh european? Acest uh, regulament ar uh, duce într-adevăr la anumite probleme, dar ar putea de asemenea rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Deci trebuie să grăbim eforturile noastre pe marginea acestui subiect și să rezolvăm, bineînțeles, problemele pe care le-am enumerat. Mulțumim, doamna Calas, care îl înlocuiește pe domnul Teurer, raportor din umbră pentru ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. E important ca programul ISA să țină cont de calendarele stabilite în diferite uh, domenii. Știți, achizițiile publice electronice trebuie să devină regula jocului până în 2015. Iată, e nevoie de mai multă interoperabilitate în domeniul acesta. În ceea ce privește e-customs, EULISA este cea care se ocupă de toate aceste aspecte, e-customs, dar uh, și uh, acordarea de vize, etc. poate că mandatul EULISA ar trebui să fie sporit pornind de la mm, deciziile luate pe marginea ISA 2. Cetățenii sunt uh, în centrul acestui program, dar trebuie să ținem cont în acest context de siguranța cibernetică, bineînțeles, unul dintre pilonii uh, pieței digitale unice și încă un aspect care este esențial în contextul acesta al cetățenilor este reprezentat de lipsa unor reguli cât se poate declare în ceea ce privește siguranța datelor. Comisia Europeană spune că toate măsurile de siguranță trebuie să fie aplicate în funcție de nevoile reale. Bine, sunt de acord cu lucrul acesta, dar în același timp trebuie să ținem cont de faptul că în contextul acesta al uh, scăderii bugetului public e importantă de asemenea creșterea eficienței la nivelul uh, Um, utilizării bugetului în rândul administrațiilor publice. De asemenea, e important ca soluțiile de interoperabilitate să nu fie create așa de la zero. Există deja eforturi făcute în acest sens în diferite state membre, precum Finlanda și Estonia, spre exemplu, care folosesc aceleași sisteme și care fac schimb de informații cu privire la uh, dezvoltarea unor mai bune uh, soluții. Deci eu cred că trebuie să sporim tocmai de aceea uh, implicarea statelor membre în procesul de standardizare. Doar astfel am putea avea un mai bun rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Henkel, care îl înlocuiește pe domnul Teșenomski, raportor din umbră pentru ECR. raportorul nostru din umbră trebuie să fie prezent în stat, statul tău, său astăzi. Domnule președinte, cu vreo 20 de ani în urmă, în funcția pe care o aveam atunci, m-am dus la comisie și le-am cerut uh, comisarilor să facă ceea ce discutăm noi astăzi. Iată, am avut nevoie de vreo 20 de ani pentru a ajunge la rezultatul pe care avem în momentul de față. Într-adevăr, propunerea în mare este una bună, vine mai bine mai târziu decât niciodată, dar am niște, niște comentarii de făcut. Iată, la analiza de impact, e evident că doar 16 state au participat. Asta e regretabil. De asemenea, cred că ar fi trebuit să includem în analiza de impact și părerile actorilor implicați. Acesta este primul comentariu. Al doilea comentariu este unul de natură generală. Într-adevăr, inițiativa este una bună. Au trecut 20 de ani până, iată, am reușit să o primim în, în mână, însă, în același timp, să nu uităm că toate companiile noastre, toate organizațiile noastre sunt într-o competiție continuă cu alte state ale lumii. Ori, în raportul acesta lipsește, din punctul meu de vedere, tocmai această dimensiune globală. E bine ca guvernele să comunice pe baza unor proceduri standardizate între ele, dar această comunicare ar trebui să fie făcută nu la nivel, doar la nivel european, ci și la nivel uh, mondial, cu atât mai mult cu cât piața unică, iată, crește ca dimensiuni prin uh, acorduri precum TTIT. Uh, TTIP. Mulțumim, spune domnul președinte. Urmează domnul Maragal. Shadow Reporter. Raportor din umbră pentru verzi. Tardes, președinte. Um... Mulțumesc, domnule președinte, bună seara. Ceea ce m-a surprins uh, pe mine cel mai mult atunci când am uh, lucrat pe acest uh, subiect a fost faptul că lucrurile mm, diferă foarte mult de ceea ce constatasem eu când am făcut, uh, uh, am depus o muncă foarte importantă, în special în regiunea mea. Eu înțeleg oricum uh, și sprijin direcția pe care o abordează acest raport. Cred însă că ar trebui să avem ambiții și mai mari în acest domeniu. Și nu cred că problema e legată de aspectele principale pe care trebuie să ne concentrăm, ci pe metodele pe care le folosim și pe obiectivele pe care vrem să ni le stabilim. 130 de miliarde de milioane poate că înseamnă mult, dar de fapt pentru așa perioadă lungă nu reprezintă atât de mulți bani, ba chiar s-ar putea dovedi o sumă mult prea mică. Noul, uh, noul orizont pentru ISA 2, cred că, din punct de vedere conceptual, este destul de ambițios, cel puțin dacă putem să identificăm și să ajungem la obiective concrete, care nu sunt foarte precis descrise în acest uh, raport. Uh, E, trebuie să luăm în calcul aspecte de natură culturală, logistică, transporturi, dar și uh, procedurile de achiziții publice. Și uh, dacă toate acestea sunt făcute așa cum trebuie, atunci putem aduce o adevărată plus valoare la nivel european. Când vine vorba de um, gestionarea impozitelor, sistemelor fiscale. Am avut într-adevăr numeroase exemple negative în trecut și de aceea avem nevoie de o adevărată interoperabilitate a sistemelor fiscale. Dacă vrem să trecem la un sistem unic european, atunci trebuie să ne gândim și la noi resurse pe care să le avem la dispoziție. Și aici avem foarte mult uh, de lucru când vine vorba de stabilirea unor uh, obiective și când vine vorba de combaterea economiei ilegale. Trebuie să ne asigurăm însă că știm exact care sunt rezultatele pe care vrem să le obținem. Și aș mai vrea să fac câteva precizări cu privire la metodă. Cred că trebuie să știm că există foarte mari diferențe în punctele de plecare de unde pornește fiecare țară care va fi inclusă în acest program. Așa că trebuie să ne concentrăm și pe introducerea unei convergențe mai mari, astfel încât să reușim să-i ajutăm pe toți să ajungă la același nivel. Acest program de convergență între țări ar trebui dublat de programe de convergență pentru operabilitatea la nivel național, în cadrul administrațiilor naționale, unde încă mai sunt câteva aspecte care trebuie puse la punct și astfel să putem să combatem dezechilibrele dintre anumite regiuni. Mulțumesc! Următorul vorbitor, spune președintele, este doamna Pilar de Castelio Vera. Mulțumesc, domnule președinte! Dacă îmi dați voie, aș dori să fac câteva precizări cu privire la conținut. Într-adevăr, sunt uh, în favoarea acestui raport, uh, dat fiind rolul important al administrațiilor publice în uh, economiile statelor europene. felul în care funcționează administrația publică la nivel european are efecte asupra economiei, dar și efecte la nivel social, așa că interoperabilitatea este un aspect esențial. Interoperabilitate de care avem nevoie și în alte domenii, desigur. Alte domenii care și ele au un impact direct asupra economiei și asupra productivității. Aș dori însă să subliniez urgența acestor, uh, acestor măsuri și uh, efectele pe care acestea le vor avea asupra altor domenii, tot ceea ce vom face noi în următorii cinci ani. Eu sunt convinsă că situația în care ne, ne găsim acum, și, de exemplu, dacă suntem într-un aeroport și uh, Ehm, trebuie să se anunțe ultima strigare pentru zbor, atunci uh, toate instrumentele digitale ne vor ajuta să fim mult mai eficienți, lucru care va duce la o mai mare competitivitate. Unul dintre colegi a spus că deja de acum 20 de ani cerea o astfel de interoperabilitate. De 20 de ani, iar acum repetăm la nesfârșit faptul că uh, avem 500 de milioane de consumatori, una dintre cele mai mari piețe din lume, însă piața digitală unică nu este încă finalizată și noi trebuie să reușim să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. În caz contrar, toată lumea va folosi propriile sale metode și astfel piața digitală unică nu va uh, funcționa ca un catalizator, ba din contră. Trebuie să subliniem faptul că toate aceste măsuri sunt urgente și că nu mai avem mult timp la dispoziție. Aceasta e ultima strigare. Chiar Cred că trebuie să ne asigurăm că în Parlament, în Comisie și în Consiliu suntem conștienți de urgența acestor măsuri. Mulțumesc, mulțumesc, uh, Pilar. Ai fost uh, principalul nostru raportor înainte înainte pentru agenda digitală și piața unică a telecomunicațiilor. Sperăm să începem cât mai repede posibil, vrem să începem în decembrie, însă nu știu dacă va fi posibil. M-am consultat cu președinția italiană, i-am întrebat uh, direct dacă putem sau nu să începem și aceștia au promis că vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a ne permite să începem trialogurile în, în decembrie. Dacă am putea face acest lucru, ar fi nemaipomenit și um, acest raport ar putea să fie un punct de plecare în uh, dialogurile tripartite. Următorul vorbitor este domnul Tamburano, care îl înlocuiește pe domnul Borelli, raportorul din umbră de la EFDD. Domnule Tamburano, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Intervine în numele lui, Dan, uh, lui domnului Borelli, care a trebuit să plece pentru a participa la conferința președinților, așa că voi citi mesajul curajul său în așteptarea deciziei care trebuie să rezolve conflictul de competențe între ei și încă pe acest dosar, subliniez importanța de a lucra împreună pentru digitalizarea administrațiilor publice și pentru asigurarea interoperabilității serviciilor online, în special pentru statele membre care trebuie să le prindă din urmă pe celelalte. Procedurile de achiziții publice, electronice, sănătatea în uh, domeniul digital nu pot decât să ducă la îmbunătățirea transparenței și la îmbunătățirea calității ofertei pentru cetățenii europeni. Noi suntem disponibili să colaborăm strâns cu dumneavoastră pe acest dosar, dat fiind termenul limită foarte strâns, 11 decembrie 2015. Eu uh, voi încerca să fac tot ceea ce este posibil pentru a um, se adopta platforma operativă pentru fișierele uh, Um, cu format uh, deschis. Vom uh, încerca noi să, să dăm un exemplu și să fim un model. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, mai, mai sunt persoane care doresc să intervină? Se pare că nu. Aș dori atunci să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, doamna Margarita Belcasis, pentru a ne da câteva informații cu privire la poziția Comisiei Europene pe această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau câteva din aspectele menționate de antevorbitorii mei. Un uh, aspect foarte important care este prevăzut în acest nou program și noua propunere este clarificarea între programul uh, ISA și celelalte inițiative, în special instrumentul de conectare a Europei. După cum uh, bine ați văzut în propunere, ISA 2 dorește uh, Punerea în aplicare a unor soluții de interoperabilitate între administrațiile publice din uh, Uniunea Europeană și între administrații și cetățeni. E vorba de o abordare orizontală. Uh, dar acest lucru nu înseamnă că vom putea furniza toate soluțiile pentru asigurarea interoperabilității la nivel european. Fiecare domeniu își creează propriile sale soluții, dar nu avem o abordare orizontală. Unii se concentrează pe domeniu, alții se concentrează pe infrastructură, alte soluții au în calcul alte aspecte și noi vom încerca să rezolvăm aceste dezechilibre. În uh, contextul uh, instrumentului uh, de conectare a Europei, în contextul unor probleme care ne confruntăm în domeniul inovației și a cercetării, putem să găsim soluții care să facă legătura între partea de cercetare și dezvoltare și soluțiile operaționale. Uh, din cadrul instrumentului de conectare a Europei. De exemplu, serviciul de traducere automată, programul ISA, a sprijinit dezvoltarea acestui program de traducere automată. Și odată ce a fost dezvoltat, acum va fi folosit de instrumentul de conectare a Europei ca un serviciu pentru administrațiile publice. Prin intermediul INSA trebuie însă să răspândim aceste soluții, de exemplu soluția de traducere automată trebuie pusă la dispoziția administrațiilor publice care să o poată lua de pe platforma comună și să o instaleze în propriile administrații, astfel încât să fie folosită fie ca serviciu prin intermediul instrumentului de conectare a Europei, fie ca soluție de sine stătătoare. Cam aceasta este relația dintre legătura dintre ISA și celelalte programe. O altă întrebare care a fost uh, adresată comisiei a fost legată de etapele punerii în aplicare a ISA. Uh, Există o diferență între ISA 1 și ISA 2. S-a vorbit despre arhitectură structura de interoperabilitate la nivel european și despre cartografiere. Fără să știm care este situația prezentă la nivel european, dar și la nivelul statelor membre, nu putem să ne stabilim niște obiective și nu putem ști exact care este domeniul care are nevoie de o mai mare intervenție. Ar trebui să vedem care sunt soluțiile pe care le avem acum la dispoziții la nivel european, dar și la nivel național, deoarece administrațiile naționale deja au la dispoziție soluții care ar putea fi folosite de administrațiile din alte țări. Dar trebuie să știm acest lucru, trebuie să găsim aceste soluții, să știm care sunt uh, elementele pe care le avem la dispoziție și cu ce putem lucra. Și în ceea ce privește faptul că numai 16 țări uh, au fost implicate în pregătirea propunerii ISA, trebuie să știm că s-au mai făcut câteva evaluări în acest uh, domeniu. Uh, în primul rând, um, revizuirea implementării strategiei europene de interoperabilitate, care ne-a arătat uh, care e situația în diferitele state membre. Observatorul pentru interoperabilitate a colectat informații cu privire la interoperabilitate în toate statele membre. Apoi s-a mai făcut o evaluare ISA la mijlocul perioadei de implementare și, în timpul perioadei de pregătire, toate statele membre au participat la discuții și au fost consultate pentru a redacta această propunere de ISA 2 pe care acum o aveți, uh, o aveți pe masă. Mulțumesc! Mulțumim, uh, spune președintele. Aș dori acum să îl rog pe raportorul nostru, domnul Carlos uh, Sorinio, să facă câteva remarce finale de această dezbatere. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor și membrilor care au contribuit la această dezbatere, dar și Comisiei Europene. Ce am înțeles eu din remarcele pe care le-au făcut colegii până acum este că mai sunt câteva domenii în care am putea să ne stabilim obiective mai ambițioase, lucru care ar putea duce la o îmbunătățire a acestui raport. Cred de asemenea că ar trebui să subliniem mai bine anumite aspecte. Când vine vorba de calendar, într-adevăr există acest uh, sentiment că avem nevoie de măsuri urgente și e adevărat, acest program trebuie să fie operațional până la începutul lui ianuarie 2016. Însă trebuie să fie operațional, dar și actualizat din punct de vedere tehnologic și de asemenea trebuie să fie adaptat contextului. Un alt aspect care poate nu a fost considerat la fel de important de toți colegii este sincronizarea cu celelalte programe. Cred că E foarte clar faptul că ISA 2 încearcă să dezvolte o platformă orizontală care poate să fie compatibilă cu soluțiile din diferitele state membre. Însă, într-adevăr, situația este diferită la nivelul diferitelor state membre. Domnul Măregal a sugerat un program de convergență. Există însă și alte posibilități. Putem să oferim uh, susținere și subvenții pentru găsirea unor uh, soluții de interoperabilitate între statele membre care să ducă la combaterea dezechilibrelor existente. Un alt aspect pe care l-am observat este acela că se dorește un program de diseminare a informațiilor. Este foarte important pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri ca acest program să fie cunoscut. Este un element esențial pentru competitivitatea Europei și ar trebui să se pună la dispoziție fonduri pentru diseminarea informațiilor, pentru publicarea soluțiilor pe care le dezvoltăm. Un aspect destul de dificil, dar care trebuie luat uh, în considerare, este faptul că avem mai, mai multe elemente pe care trebuie să le discutăm. Interoperabilitate, TTIP, acordul de liber schimb cu Canada, cum să ne conectăm și la restul lumii. Până la urmă, aceasta este întrebarea. Eu sper că vom putea să facem progrese foarte rapide pe toate aceste aspecte. Avem nevoie de acest uh, raport, tocmai, uh, tocmai din acest motiv. Și sper că vom putea face progrese rapide de acum încolo. Uh, thank you very much, Mr. Nica. Mulțumesc, domnule Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, uh, două remarci de făcut. În primul rând, răspunsul Comisiei a părut ușor timid. Uh, ca și cum ar avea nevoie de un pic de încurajare în stabilirea priorităților și mai ales în privința unui calendar de acțiune. Uh, o recomandare ar fi ca în stabilirea priorităților uh, să pornim de la lucrurile care sunt poate cele mai uh, serioase, care au cea mai mare impact negativ în țările membre ale Uniunii și sugestia ar fi să înceapă cu administrațiile fiscale. Nu e posibil ca pe de o parte să constatăm că există o pierdere anuală de 300 de miliarde de euro în problema TVA-ului intracomunitar, iar pe de altă parte, soluția clasică de interoperabilitate care ar produce uh, un efect evident și mai ales măsurabil în mulți bani care ar fi salvați la bugetele naționale, și anume aceea schimbului de informații între administrațiile fiscale din țările membre ale Uniunii Europene, uh, nu este pusă în practică. Și cred că în stabilirea priorităților, Comisia ar putea să înceapă exact cu această prioritizare. Sigur că și serviciul de traducere automată este extrem de important, dar dacă ne gândim la lucrurile care ar putea să aducă un impact și un impact care să fie măsurabil, poate ar trebui început cu acestea. V-am dat exemplu dintre administrații fiscale pentru că toată lumea Uh, este la curent cu faptul că ele sunt deja foarte bine puse la punct din punct de vedere informatic și excelează prin faptul că nu există niciun schimb de informații între ele. La fel ne putem referi la serviciul uh, uh, VAMAL. Și mai există câteva exemple care pot fi date în stabilirea priorităților. Dar cred că ceea ce trebuie să facem este să încurajăm și să sprijinim Comisia să vină foarte repede cu un calendar și un plan de acțiune care să fie precis care sunt acțiunile și care este termenul de implementare. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, uh, eh, colleague Nica, for your remarks. Mulțumesc, domnule Nica, pentru observațiile dumneavoastră. Colegul Zorinio, domnul raportor, își va pregăti proiectul de raport și Bun, vom discuta pe 22 ianuarie 2015, audiere ISA 2, tot pe 22 ianuarie anul viitor, așadar. Iată calendarul nostru, data limită pentru amendamente pe 28 ianuarie la ora 12, la prânz așadar. Votul la Comisia ITRE va avea loc pe 14 aprilie. La plenară, votul va avea loc în iunie. Iată calendarul nostru de lucru preliminar. Și raportorul este răspunzător de toate aceste etape. Da, da domnule președinte, aveți încredere în mine, așa o să fac. Mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste discuții pe care le-am uh, purtat. Domnule Nica, ați făcut și dumneavoastră observații foarte importante și vă mulțumesc pentru contribuție. Strategia europeană pentru securitate energetică acum. Iată, tot așa, un subiect important, foarte important și vreau să vă reamintesc tuturora și să-mi reamintesc și mie însumi că Comisia a propus o strategie omonimă în luna mai, după criza din Ucraina. Acum însă situația a devenit și mai urgentă, pentru că suntem în pragul iernii. Comisia ITRE a hotărât să facă propriul raport, deci din proprie inițiativă privitor la această strategie europeană pentru siguranță, securitate energetică și o audiere publică a avut loc organizată de către noi pe 15, pe 5 noiembrie. Azi avem un prim schimb de vedere vederi pe acest subiect atât de important, ca și pentru soluțiile de interoperabilitate pe care numai ce le-am discutat și perspectiva agendei digitale, e bine, și acest subiect, de la acest punct, este premergător proiectului de raport. Și vreau să-l rog pe domnul Saldargas să ne spună părerea domniei sale viitoare la securitatea energetică în Europa și ce dorește să includă în raportul pe care îl va prezenta la ITRE tot în ianuarie. Deci, în ianuarie vom avea o întâlnire foarte, foarte plină de informații. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Spune domnul Saudargas, domnule președinte, ați spus numai ce că discuțiile respective sunt în curs. Am avut și o conferință deosebit de importantă care s-a ținut și s-au desfăzut diverse aspecte ale acestui subiect. Așadar, iată, Având în vedere comunicarea atât de cuprinzătoare a Comisiei, încercăm și noi să reflectăm la cât mai multe aspecte posibile din acest subiect vast al securității energetice, spicuind probabil uh, elementele cele mai importante care vor fi apoi uh, prezente în raport. Raportul va fi gata săptămâna viitoare, așa cum se cuvine, însă vreau să încep, bineînțeles, prin a mulțumi raportorilor din umbră am avut un prim schimb de opinii și încerc să incorporez ideile acestora în raport. Așa cum am spus, că comunicarea comisiei este destul de cuprinzătoare, dar și destul de complexă și atunci, ca observație generală, aș putea spune că în ce privește structura generală a raportului nostru, încercăm să facem o distinție între dimensiunea externă și cea internă a securității energetice, pentru că sunt două aspecte diferite. Și iată de ce la început avem un fel de preambul în acest sens. De asemenea, ați spus uh, și principalul motiv care a stârnit uh, toată această dezbatere cel mai important motiv, în orice caz, este vorba de situația din Ucraina, dar și situația climaterică, apropierea iernii. În orice caz, raportul va fi votat după ce iarna va fi trecut, deci nu m-aș concentra pe termenul scurt. Dumneavoastră ați menționat uh, care sunt intențiile comisiei, ce a făcut deja, dar noi dorim să mergem dincolo de asta, să ne gândim ce se va întâmpla pe termen mediu și lung. Principala țintă ar fi Uniunea Energetică, iar securitatea energetică ar fi unul dintre pilonii săi împreună cu competitivitatea energetică și cu sustenabilitatea resurselor energetice în Europa. Aceasta ar fi arhitectura pe care noi dorim Uh, ne gândim, bineînțeles, și la partea cu uh, cererea de energie și pe aceasta dorim să o uh, controlăm și să nu uităm, bineînțeles, nici eficacitatea, eficiența energetică. Deci, iată ce elemente principale sunt cuprinse în uh, raport. De pildă, directiva privind eficiența energetică, directiva privitoare la performanța clădirilor și alte texte similare. O altă dimensiune importantă este producția energetică. Vrem să spunem și să subliniem că pe plan intern producția energetică trebuie să se concentreze, să ne, sau, să ne concentrăm în acest sens pe tot lanțul de producție, nu numai pe sursa de energie locală europeană ci pe tot, pe, pe sursă, dar și pe instalații, infrastructuri, uh, rețele, etc. Tot ce înseamnă energia în Europa. Iată, producția energetică, să zicem, internă europeană. Apoi un alt subiect care este abordat la un titlu sau un capitol separat, e vorba de tehnologiile energetice. Tot așa ceva important, e important că și acestea să fie locale, deci prezente în Europa. Și în ceea ce privește o piață energetică pe deplin integrată, exact ă, asta este formula care ne trebuie pentru o securitate energetică, dar ce înseamnă piața energetică comună? Interconectare, infrastructuri, ă, rețele, ă, toate acestea trebuie să fie și repuse puse pe picioare cât mai curând posibil. Apoi, dimensiunea externă, ea este destul de uh, clar de evidențiat, însă aș menționa câteva aspecte. În primul rând, atunci când ai o singură și unică sursă de furnizare, trebuie să te gândești neapărat la diversificare, dar și când vorbești despre diversificare, trebuie să te gândești la rutele care sunt uh, folosite și care trebuie să fie sigure. Și voi încheia acum această prezentare introductivă. Aș spune că ca și evoluție recentă, Rusia s-a dovedit a nu mai fi un furnizor de încredere. Asta cred că este o evoluție destul de clar de observat. De ce? Pentru că ei, în mod explicit, au uh, refuzat conformitatea cu legislația europeană, asta e una, și apoi ei folosesc energia ca și instrument politic, de presiune politică. Asta și acuzirul introductiv. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule coleg, raportor. Acum, raportorii din umbră, din toate grupurile noastre politice, domnul Porsche din Slovacia. Mulțumesc foarte mult! Pronunțați bine în limba cehă numele meu, spune domnul Poche. Vă mulțumesc uh, și mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru comunicare o salut. E vorba de o comunicare din luna mai. E importantă această comunicare pentru că dependența de energie fosilă este o chestiune economică, dar și politică pentru țările noastre și în aceste condiții ce propune Comisia este ceva mai mult decât binevenit și anume diversificarea resurselor, solidaritate și de asemenea o gestionare, o stăpânire a cererii. Voi menționa două aspecte. În primul rând, securitatea energetică este definită într-un mod destul de restrâns, dar nu trebuie să ne gândim numai la preț, și accesibilitatea, ci mă gândesc și la stabilitatea sistemului ca atare. Și ar trebui să fie un instrument de luptă împotriva acelei sărăcii energetice cu care se confruntă unele state membre. Situația actuală nu pare să fie descrisă decât pe termen mediu. cred că trebuie să mergem mai departe, să ne gândim la ce se va întâmpla pe termen lung, în perspectivă. Deci, în viitor, sunt lucruri pe care le-am discutat cu ceilalți raportori din umbră și a fost o întâlnire cât se poate de rodnică. Și mă bucur pentru asta. Deci, strategia securitate energetică în Europa ar trebui să aibă, da, elemente pe termen mediu, să abordeze o serie de amenințări și probleme legate de dependența noastră de combustibili fosili, și să se pună întrebarea legată de stabilitatea sistemului actual. Aș menționa câteva aspecte care nu trebuie deloc să fie uitate în raport. În primul rând, investiția în acele tehnologii moderni modernizatoare care să permită un mai bun mix energetic în statele membre fără însă a sacrifica acea neutralitate prin care statele membre sunt cele care uh, hotărăsc singure ce combinații de resurse energetice folosesc. Apoi, uh, efic- eficiența energetică, economisirea energiei sunt um, lucruri care pot fi făcute pe termen mediu în general. Și apoi, stăpânirea cererii. Apoi, infrastructurile avem, iată, în perspectivă, proiecte de interes comun, însă avem nevoie de acele faimoase rețele inteligente. Acestea sunt uh, cheia succesului care ne va, ne va pune la dăpost de fluctuații în ce privește furnizarea și se va asigura în general o furnizare a energiei pentru toată lumea. Apoi, o piață a energiei funcțională care să ne ajute să depășim fluctuațiile și șocurile uh, de aprovizionare din exterior și care să ne împiedice să avem crize uh, de tip blackout care ar putea să apară în viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Poche. Urmează domnul Ashley Fox, ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Saurgas pentru că ne-a dat uh, o primă uh, viziune a acestui uh, document. Ne-am întâlnit ca și raportor din umbră săptămâna trecută și a fost foarte instructiv. Securitatea energetică europeană este foarte importantă, esențială pentru prosperitatea continentului nostru. Iar Uh, soluția este o piață unică funcțională cu o interconectivitate și cu cererea și oferta pe deplin funcționale prin diversificarea resurselor și prin sporirea concurenței. Nu trebuie să ne propunem ținte obligatorii, iar statele membre trebuie să hotărească singure ce energie folosesc. sporirea eficienței energetice și diversificarea surselor sunt foarte importante. Trebuie să investim în tehnologii inovative care să ne permită să reducem consumul. Mai mult decât atât, numai o piață unică cu adevărat funcțională va permite statelor membre să obțină securitatea energetică de care au nevoie. Până acum, integrarea energetică a piețelor a avut loc numai în nordul și vestul Europei. Trebuie ca toată Europa să intre în acest proces de integrare a resurselor energetică. Iar, iar un uh, exemplu este lipsa de interconectare între Franța și Spania. Spania are producție de gaz uh, lichefiat, șapte surse care ar putea să aprovizioneze toată Europa, însă nu este interconectată cu Franța, deci nici cu restul Europei. Sunt de asemenea de acord cu ce a spus domnul Saurgas, cum că Rusia nu e deloc un partener de încredere în furnizarea energiei. Și aș spune că am fi fost altfel, uh, am fi abordat altfel, altfel criza din, uh, criza din uh, Ucraina dacă n-am fi avut această dependență de Putin și de gazul rusesc. Iar v-am spus, gazul din Spania ar fi arhi suficient. Investițiile sunt importante. Investiții în infrastructuri cheie. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a avea ca prioritate proiectele comune, pentru o adevărată securitate energetică comună și să dăm tot sprijinul politic și financiar necesar acestor proiecte. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că al treilea pachet energetic va fi pe deplin pus în aplicare de către toate, toate statele membre, ceea ce va deschide piețele gazului și electricității și va aduce beneficii consumatorilor printr-o sporire a concurenței și printr-o scădere a prețurile, prețurilor. statele membre trebuie să fie libere să coopereze cum vor, fără a avea distorsiuni ale concurenței. Nu trebuie să existe acorduri de cumpărare colective introduse de sus în jos, monitorizate de către comisie și care avea un efect foarte nefast asupra funcționării pieței. Până la urmă, domnule președinte, piața este cheia securității energetice. Trebuie să desăvârșim această piață a energiei comune, dar trebuie să avem încredere în mecanismele pieței. Politicienii deseori sunt tentați să interfereze și să propună ținte arbitrare, cote și înghețări ale prețurilor. La mine în țară avem un lider laburist care a propus înghețarea prețurilor pe 12 luni. Cu ce efecte? S-a, dus la, s-a condus la incertitudine pentru firme, niciun fel de investiții și, de fapt, pe termen lung, prețuri mai mari pentru consumator. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul vice președinte Morten Valen Peterson din partea ALDE. Thank you very much, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru maniera în care a fost dispus să colaboreze cu noi și de asemenea vreau să le mulțumesc colegilor pentru flexibilitatea de care au dat dovadă. Într-adevăr, toate statele membre își doresc să asigure gar- siguranța furnizării de energie, în special acum că iarna bate la ușă. Suedia s-a confruntat cu o criză de energie, a energiei în anii 70, uh, nu s-a mai putut încălzi, nu s-au mai putut lumina locuințele și uh, în momentul respectiv, uh, noi am decis să ne asigurăm siguranța energi- uh, energetică, uh, cum anume îmbunătățind sau raționalizând utilizarea de energie, sporind eficiența energetică și, de asemenea, prin folosirea energiilor regenerabile. Îmi amintesc că inițiative din anii 70, precum uh, sâmbătele fără mașină, care ajutau practic la scăderea consumului de combustibil. Și acum statul meu, iată, a reușit să își îmbunătățească siguranța um, energetică și a devenit un adevărat lider în ceea ce privește promovarea tehnologiilor și măsurilor de eficiență energetică. Noi suntem un model cât se poate de clar care arată că, iată, renunțarea la combustibilii fosili în favoarea energiei regenerabile poate aduce cu sine și o creștere economică. Suntem dispuși să stăm la dispoziția dumneavoastră pentru a vă prezenta uh, experiența noastră, care cine știe poate ar putea fi folosită pentru îmbunătățirea siguranței eh, economice la, eh, energetice, îmi cer scuze, la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că folosim toate eh, finanțele pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini proiectele care, într-adevăr, vor aduce cu sine uh, Uh, siguranța energetică și vor crea și locuri de muncă. Când vorbesc despre finanțare, vorbesc despre fonduri naționale, europene, dar și uh, surse alternative de finanțare, precum uh, sunt cele menționate de planul Juncker. Trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le punem în aplicare duc într-adevăr la siguranța aceea energetică pe care o merită cetățenii noștri, care trebuie să nu mai se teamă în fiecare iarnă că nu vor mai putea să își pornească căldura. Sunt încântat să pot lucra la acest proiect și vă mulțumesc foarte mult. Intervenția fără microfon. Vă mulțumesc, spune domnul Silichiotis. Vă mulțumesc, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru ședința foarte utilă pe care am organizat-o săptămâna trecută la Strasburg. Am încercat atunci, într-o manieră foarte solidară, să ajungem la o poziție de compromis. Cu toate acestea, în numele GUE trebuie să spun că există multe lacune în cadrul acestui raport. Siguranța energetică merge mână în mână cu ideea că energia este un bun la care toți cetățenii trebuie să aibă acces. Problema este însă aceea că energia nu este un, un bun uh, care să nu prezinte fluctuații. Și cred că lucrul acesta trebuie să fie inclus în raport. Am spus că am avut acea ședință la Strasburg și am discutat în cadrul acestei ședințe și despre prioritățile pe care trebuie să le subliniem în raportul nostru. Una dintre aceste, rapor, ă, aceste priorități este combaterea sărăciei energetice cu care se confruntă mulți cetățeni europeni. Trebuie să găsim soluții pentru asta. În al doilea rând, trebuie neapărat să luăm măsuri în cadrul strategiei energetice, uh, măsuri care să facă imposibilă izolarea unor state membre sau a unor regiuni. De ani de zile am uh, constatat că până în anul 2005 această combatere a izolării nu fusese atinsă. În al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să folosească toate măsurile care îi stau la dispoziție pentru a deveni independentă, pentru a nu mai uh, suf, suferi din pricina monopolurilor energetice. Uniunea Europeană trebuie să se transforme într-o autarhie energetică. Trebuie să ținem cont pentru a asigura această, această independență energetică de absolut toate resursele energetice pe care le avem la dispoziție. Trebuie să discutăm uh, uh, în acest context despre toate um, proiectele de infrastructură pe care le-am putea finanța pentru a asigura transportul energiei, respectiv a resurselor, dintr-un loc într-altul al Uniunii Europene. Ne dăm seama că Situația devine din ce în ce mai uh, gravă pentru multe dintre statele membre, mă refer în special la statele membre din uh, sud-estul Europei, care, iată, în momentul de față își dau seama că nu vor mai avea parte de South Stream și ce să mai vorbim despre statele acelea europene care depind, practic, de tranzitul gazului și uh, uh petrolului prin uh, Ucraina. Deci trebuie să găsim o nouă, să construim o nouă infrastructură europeană. Mulțumim! Domnul Iabor din, în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu Comisiei pentru această strategie și vreau să mulțumesc de asemenea raportorului pentru ce a făcut uh, până în momentul de față și pentru ședința pe care deja am avut-o. Noi, verzii, avem 1 uh, plus 6 puncte esențiale în ceea ce privește această strategie. În primul și în primul rând, procedura. Strategia a fost uh, publicată de către Comisia Europeană fără să fi purtat în prealabil vreo discuție cu Parlamentul European, cu cetățenii europeni, cu societatea europeană. Iată, avem uh, în față o strategie aproape Uh, finalizată fără a ni se fie acordat, uh, a ni se fie acordat posibilitatea de a interveni cumva în uh, cristalizarea ei. Dincolo de această problemă de procedură, mai există șase domenii în, pe care le-am dorit întărite în strategie. În primul și în primul rând, uh, această strategie nu este un document uh, izolat. Prin urmare, trebuie să se realizeze o legătură clară între această strategie și alte strategii ale Uniunii Europene, precum strategia UE 2020, uh, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, etc. Trebuie să decidem uh, în acest context care sunt ambițiile noastre clare. Uh, avem, ne dorim o energie, uh, o securitate energetică fără să ținem cont de efectele asupra mediului înconjurător sau ne dorim să protejăm și mediul înconjurător. Ei bine, din punctul nostru de vedere, trebuie să continuăm planul de scădere a emisiilor de dioxid de carbon, trebuie să punem în aplicare strategia UE 2020 și de asemenea ambițiile privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon toate strategiile uh, energetice care implică o creștere a emisiilor de dioxid de carbon este inacceptabilă din uh, punctul nostru de vedere și de asemenea strategia energetică nu ar trebui să sprijine acele tehnologii folosite la nivel național care uh, produc multe emisii. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, dacă punem în practică absolut toate aspectele sau măsurile incluse în această strategie sunt, uh, vor fi puse în aplicare într-adevăr, atunci trebuie să țineți cont că um, dependența energetică a Uniunii Europene de combustibilii fosili nu va uh, scădea, ci va crește din potrivă. E bine, eu cred că lucrul acesta trebuie să fie contracarat. Avem nevoie mai degrabă de energie regenerabilă. În al uh, treilea rând, securitatea energetică nu se referă doar la furnizare, securitatea uh, furnizării, ci uh, se referă și la garanțiile legate de acces uh, De asemenea, însă, bineînțeles, uh, cetățenii europeni trebuie să fie ajutați atât la nivel național cât și la nivel european să-și scadă consumul de energie, dar cu toate acestea, accesul lor la energie nu trebuie să fie în niciun fel subminat. În al patrulea rând, trebuie să stabilim clar care sunt uh, tipurile de energie pe care ni le dorim uh, a fi folosite pe viitor. Dacă ne dorim un sistem energetic mai rezistent, dacă ne dorim scăderea dependenței de energia nucleară sau de combustibili uh, uh, fosili, trebuie să investim în rețelele uh, inteligente și de asemenea trebuie să investim în energia verde. În al cincilea rând, fundalul financiar finanțarea. Da, putem vorbi multe și frumoase despre energia regenerabilă, despre uh, securitatea energetică, însă, până la urmă, trebuie să vedem ce se întâmplă cu finanțarea. În momentul în care alocăm finanțarea europeană, e important să avem priorități prioritățile acestea trebuie să fie respectate în momentul, după ce sunt formulate cât se poate de clar, trebuie să fie respectate, indiferent de fondurile la care ne referim. Trebuie să fie folosite în uh, alocarea tuturor fondurilor, indiferent care sunt acestea. În al șaselea rând, argumentele geopolitice. Într-adevăr, acestea trebuie să fie, să fie subliniate în uh, în raport. Să nu uităm că, pe lângă că ne este mare furnizor energetic, Rusia mai și investește în companiile energetice europene. Și trebuie să înțelegem de asemenea că dacă nu reușim să ne legăm, să găsim alți furnizori la nivel uh, mondial decât Rusia, nu o să facem mai nimic, o să rămânem în curtea Rusiei și vom rămâne dependenți de ei. Mulțumim foarte mult, domnul Tamburano. Presidente, non pensavo che avessimo Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, credeam că o să am la dispoziție atâtea minute, m-aș fi pregătit mai bine, dar cu siguranță vom avea ocazia să rediscutăm acest subiect. Ceea ce m-a intrigat cel mai mult uh, în um, această prezentare a fost faptul că din acest document lipsește referirea la cetățeni. Se vorbește despre infrastructură, dar uh, oamenii, the people, așa cum le spunem noi uh, în Italia, nu sunt menționați. Cred că pentru o adevărată siguranță energetică Trebuie ca cetățenii să fie informați cu privire la riscurile economice și politice la care noi ne expunem uh, în uh, intenția noastră de a atinge uh, independența energetică. Deci trebuie să ne concentrăm și pe infrastructură, dar și pe cetățeni, ceea ce aș numi software-ul social. Revenind acum la document, suntem de acord cu nevoia de mai multe intervenții și cu diversificarea surselor de energie, deoarece acest, acest lucru duce la o creștere a adaptabilității. Însă trebuie să avem grijă să nu mergem către o supracapacitate securitate. Există foarte multe proiecte strategice cu privire la um, sursele de energie fosile, dar um, avem nevoie de proiecte și pentru um, energia, energiile regenerabile. Uh, și, uh, de asemenea, suntem expuși riscului de sărăcie energetică și aici mă refer la clasele sociale mai uh, vulnerabile. Într-adevăr, depindem foarte mult de Rusia din punct de vedere energetic, în special când vine vorba de încălzirea clădirilor. Avem nevoie de stabilitate pentru această securitate, iar uh, stabilitatea nu este deloc garantată, dat fiind faptul că ne aprovizionăm din zone regiune în care instabilitatea politică este foarte mare și nu vorbesc numai de Rusia și de Ucraina. Stabilitatea, protecției, stabilitatea producerii de petrol și ca să nu vorbim numai de gaze, nu este una garantată, în special în cazul petrolului, uh, observăm o scădere a producției de petrol neconvențională. Prețul barilului de petrol este în scădere. Și acest lucru ar putea să aibă efecte pe termen lung asupra producerii de petrol și, de asemenea, efecte asupra altor uh, tipuri de energie, gazele de șist, de exemplu. Acest lucru ar putea să expună întreaga lume la o nouă criză financiară mai mare decât cea din 2008, uh, una pe care am putea să o numim Shell Subprime. Din, uh, din aceste motive, o securitate energetică este garantată numai de sursele energetice autohtone. În Europa avem nevoie de uh, informații cu privire la uh, sursele noastre de energie. Și um, Aș mai vrea să menționez uh, faptul că, după părerea mea, energia nucleară nu este deloc uh, sigură în uh, Ucraina, de exemplu, o zonă instabilă, centralele nucleare sunt uh, niște obiective militare pe care ar trebui să le eliminăm de tot din contextul nostru politic. Mulțumesc, doamna Castelvera. De a altură se... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, s-au spus multe deja, s-au pus în discuție o serie de aspecte importante și tocmai de aceea trebuie să mă rezum într-o manieră telegrafică la ceea ce consider eu a fi baza acestei, acestui proiect. Vreau în primul și în primul rând să-i mulțumesc domnului raportor pentru maniera în care și-a prezentat proiectul și uh, vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru poziția pe care iată a adoptat-o în ceea ce privește strategia energetică. Propunerea domniei sale, proiectul domniei sale, conține toate punctele pe care ar trebui să le conține un asemenea proiect sau un proiect de raport pe, pe tema aceasta. Însă, Scăderea dependenței înseamnă să nu uităm diversificarea furnizorilor, dar și găsirea de noi resurse de energie și în același timp înseamnă o utilizare și investirea în uh, tipurile de energie cunoscute deja și folosite deja, precum uh, energia regenerabilă. În al doilea rând, uh, Colegul Fox vorbea deja despre nevoia unei colaborări mai strânse între diferitele state membre, dar în același timp e nevoie de o mai mare eficiență atinsă tocmai prin uh, interconectarea sistemelor. În acest context, e important să folosim uh, acele rețele inteligente uh, despre care tot vorbim și pe care nu le mai uh, finanțăm. Toate acestea sunt esențiale dacă e să avem siguranță energetică la nivel european. Asta vreau eu să adaug. Să nu uităm că mai putem, avem posibilitatea de a discuta cu comisarul pentru schimbările climatice și în această dezbatere putem, uh, bineînțeles, să punem în discuție și strategia energetică și să facem o legătură între acestea și a, aceasta și uh, planul de investiții anunțat de către Comisie. Toate aceste aspecte ar trebui neapărat să le, să le vorbim în cele ce urmează. Dar să nu uităm niciodată de finanțare și finanțarea care trebuie să fie asigurată. Urmează doamna Dali. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte interesată de acest uh, raport. Mă ocup uh, de, de el uh, sau îl discutăm, discutăm un alt raport pe aceeași temă și în cadrul Comisiei pentru Mediu și tocmai de aceea sunt uh, încântată să am parte și de poziția ITRE. Sunt într o totul de acord cu uh, antevorbitorii mei care spuneau că accesul la energie este una dintre marile ambiții ale Uniunii Europene, cel puțin în momentul de față. Pentru asta trebuie să oferim acces cât se poate de, de solid la diferite surse de energie, la o serie de, furni, uh, de, de furnizori de energie. Dar în același timp, uh, securitatea energetică este ea importantă, însă nu trebuie să uităm de prețurile la energie care trebuie să rămână um, nu prea mari pentru a nu afecta extraordinar de mult nici companiile și nici uh, bugetele menajelor. Pentru așa ceva avem nevoie de acțiuni atât la nivel național cât și la nivel european. Sunt de acord tocmai de aceea cu provocările pe termen mediu și lung care au fost uh, um, identificate de către Comisie în comunicarea sa. Din punctul meu de vedere, există mai multe aspecte esențiale și urgente în primul și în primul rând, accesul la energie cu emisii scăzute trebuie să fie crescut. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că gradul de interconectare este mai mare, uh, de asemenea că produce, producția la nivel uh, european crește uh, în viitor și, în al treilea rând, o altă prioritate este scăderea dependenței noastre de anumiți furnizori prin diversificarea furnizorilor și prin um, investirea în uh, infrastructuri, infrastructuri paralele cu cele deja existente. Un coridor uh, sudic este absolut esențial din punctul meu de vedere. Diversificarea furnizării și a infrastructurii, dezvoltarea tehnologică, crearea unei piețe integrate, comune europene, eh, europene, piețe unice a energiei. Ei bine, toate aceste puncte mi se par esențiale din eh, propunerea Comisiei. Uh, sunt întru totul dispus să colaborez cu colegii de la ITRE, pot veni cu comentariile Comisiei ENVI. E important să avem o poziție comună, pentru că această poziție comună este necesară cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Carenț. Mulțumesc, domnule președinte. Multe s-au spus deja. În anii 70 au, uh, s-au uh, produs mari schimbări la nivel mondial ca urmare a embargoului uh, pe importurile de de petrol, Franța și-a schimbat paradigma energetică, s-a, a început să se concentreze pe energia nucleară și alte state au adoptat o altă strategie. Acum însă, dată fiind uh, agresiunea Rusiei în Ucraina, vă dați seama că devine evident faptul că, iată, energia s-a transformat într-o într-o armă politică și că în acest context siguranța energetică trebuie neapărat să fie tratată cât mai curând cu putință. Iată, situația din Ucraina în momentul de față se compare, este comparabilă cu situația pe care, de care am avut parte în anii 70. Uh, 53% dintre, din energia uh, folosită la nivel european este importată. Peste 60% din uh, energia importantă provine din Rusia. Iată, e clar că depindem de o, un tip de energie și, de asemenea, depindem de un singur furnizor. Și iată, în acest context e clar și alții au spus-o înaintea mea, că avem nevoie de o piață unică a energiei. O piață unică care să mai și funcționeze bine în cazul în care am avea această piață funcțională, atunci dacă ar exista deficite într-o parte a pieței, atunci uh, acestea ar putea fi acoperite de resursele existente într-o altă parte a pieței. Această, această interconectare trebuie să existe nu doar pe hârtie, ci trebuie să mai fie și pusă în aplicare. De asemenea, avem nevoie de surse multiple uh, Trebuie să găsim o soluție pentru a aduce gaz, gazele din Azerbaijan sau din alte zone care nu țin de Rusia în sudul Europei. Toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute cât mai curând, uh, trebuie să fie transformate într-un pachet pus în aplicare. Vreau să mulțumesc raportorului pentru ideile sale inițiale, vreau să mulțumesc pentru întâlnirea de care am avut uh, parte săptămâna trecută, însă cu toate acestea trebuie să ne grăbim, trebuie să, schim, să, să ne adaptăm rapid, la fel cum s-a uh, reușit în anii 70. În momentul de față ne, suntem dependenți de gaz gazul și petrolul rusesc, iar Rusia nu este un furnizor de încredere și predictibil, previzibil. Iată, aceasta este situația, prin urmare trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a scădea dependența noastră de toanele uh, furnizorului nostru principal. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Vidal. Muchas gracias, presidente. La seguridad energética. Mulțumesc, domnule președinte. Securitatea energetică a fost uh, o îngrijorare constantă în uh, cadrul politicii energetice europene. Toate aceste îngrijorări au început în anii 70 cu criza petrolului din 73 și 79, crize care ne-au arătat uh, cât de mult depinde Europa de petrolul din partea țărilor OPEC. Situația de astăzi uh, ne impune uh, acordarea unei uh, priorități în uh, politicii mm, energetice europene. Criza din Ucraina nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care ne concentrăm pe securitatea energetică. Ar trebui, de asemenea, să luăm în calcul faptul că Agenția Internațională pentru Energie a prevăzut o creștere cu o treime a cererii energetice mondiale între 2000 um, 20 și 2025 și cred că trebuie să facem lucrurile într-un mod inteligent, fără să neglijăm vreo posibilitate care să ne permită creșterea securității energetice. În loc uh, deci, să avem o abordare unică, Comisia se gândește la măs- diversificarea măsurilor și cred că aceasta are dreptate când sublinează importanța energiilor regenerabile și a surselor autohtone de energie, dar uh, are dreptate că ia în calcul și alte tipuri de energie, gazul natural lichefiat, uh, procedurile de, de stocare și de captare a carbonului și așa mai departe. Europa nu poate să își rosească niciuna din resursele pe care le are la dispoziție și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că exploatarea acestor resurse se face respectând și protejând mediul înconjurător. Uh, Importante sunt și progresele tehnologice în materie de energie. Multe din fondurile disponibile pentru energie în Europeană ar trebui să, se, să, fie, să vizeze acest domeniu, astfel încât să ne asigurăm că avem uh, un sistem uh, durabil. Fondul European de Dezvoltare Regională instrumentul pentru conectarea Europei, dar și um, Europa 2020 trebuie folosite în mod corespunzător. De asemenea, este esențial să finalizăm uh, piața energetică europeană, lucru pe care Uniunea Europeană dorea să îl facă anul acesta, însă suntem destul de departe de obiectivele noastre. Obiectivul de um, a avea o interconexiune de statele membre până la nivelul de 10% este unul important, dar um, toate declarațiile ar trebui să se traducă și în măsuri concrete, așa cum s-a cerut în declarația din partea Parlamentului European din februarie cu privire la Europa 2020. Toate aceste lucruri trebuie să devină realitate, iar acest lucru se va întâmpla numai când vom investi în instalațiile uh, Uh, transfrontaliere care conectează insulele cu um, teritoriile de pe continent. Trebuie să ne um, setăm obiective mai uh, ambițioase, obiectivul de 15% pentru 2030, de exemplu. În calitate de spaniol, dar și de european, trebuie să spun că Spania are o supracapacitate de producție de energie și este principalul port uh, prin care se importă gazul natural lichefiat. Și noi am putea să ajutăm uh, la uh, eventuale, în cazul în care apar eventuale probleme cu aprovizionarea. Mulțumim, domnul Herbert Royal are cuvântul acum. Mulțumesc! Dragi colegi, am vorbit despre energie și despre importanța sa deja de ceva vreme în Europa, însă salut această discuție cu privire la securitatea energetică și siguranța aprovizionărilor, deoarece nu am vorbit suficient despre aceste aspecte. Am vorbit despre diverse aspecte legate de energie, schimbare climatică și așa mai departe, dar acum ne dăm seama că avem o problemă legată de siguranța aprovizionărilor, o problemă care trebuie rezolvată implicată. Nu cred că răspunsul la această problemă este unul foarte complicat, mai ales când um, analizăm intervențiile de până acum. Nu putem să ne bazăm pe un singur furnizor și nici pe un singur tip de energie. Avem nevoie, deci, de diversificarea acestora. Dacă unul din furnizori sau una din sursele de energie dispare, atunci trebuie să avem un substitut pregătit. Acest lucru înseamnă că energiile regenerabile nu pot reprezenta o soluție unică pentru viitor. Trebuie să valorificăm uh, și potențialul altor surse, să vedem ce surse de energie mai avem la dispoziție. Americanii ne arată cum să folosim, uh, cum să exploatăm um, gazele de șist, cum să folosim noi tehnologii pentru exploatarea altor tipuri de gaze. Și noi ignorăm toate aceste exemple, lucru care este irresponsabil din partea noastră. Nu ar trebui să trecem cu vederea resursele de care dispunem. Ar trebui să le explicăm cetățenilor cum putem să exploatăm alte tipuri de resurse prin fractare, de exemplu. Există o dezbatere cu privire la energia nucleară în Europa și acum se vorbește și despre eliminarea surselor de energie fosile. Dar dacă dorim uh, securitatea energetică în Europa, securitatea de care avem nevoie pentru industrie și pentru cetățeni, atunci trebuie să ne bazăm pe diversificare, să folosim noi surse de energie, dar să le combinăm și cu sursele tradiționale de energie. Dacă acesta este rezultatul consultărilor, atunci am avut o procedură de consultare foarte bună. Dar dacă ne vom baza 100% pe regenerabile, atunci nu e, nu e bine. Mulțumesc, dragi colegi. Spune președintele, ultimul vorbitor de pe lista mea este colegul Marinov. Mulțumesc. Cred că nu s-a înțeles foarte bine toate aspectele prezentării mele. Am uh, prins câteva um, regrete legate de anularea proiectului South Stream. Noi um, suntem foarte fericiți că acest proiect a fost anulat. Deja de trei ani, administrația rusească a forțat Bulgaria să încalce legislația europeană și să înceapă construcția proiectului proiectului South Stream. Nici uh, Comisia Europeană, nici uh, cele trei guverne bulgare care s-au succedat nu au uh, dat curs acestor demersuri. Și astfel l-am forțat pe domnul Putin să accepte faptul că există um, ceva ce se numește stat de drept și uh, cadrul legislativ european. Din păcate, acum însă se va pune presiune pe cetățenii Bulgariei. În cazul în care vor apărea probleme cu aprovizionarea energetică, atunci se va uh, da vina pe Uniunea Europeană pentru că nu a dorit să încalce legea pentru a face afaceri cu Uniunea Europeană cu Rusia. Ce va face uh, Rusia în următorii câțiva ani este 100% previzibil. Va discredita Uniunea Europeană și le va explica cetățenilor că uh, dacă se confruntă cu o problemă, e din cauza faptului că Uniunea Europeană nu a fost gata să încalce uh, legile pentru a face afaceri cu Rusia. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci trebuie să avem explicații, trebuie să prezentăm soluții alternative câtorva țări care sunt foarte dependente energetic de Rusia. Mulțumesc uh, pentru remarcile dumneavoastră din partea Comisiei Europene acum. Sten, Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc um, raportorului și tuturor uh, membrilor care au intervenit uh, pe acest subiect important. Voi fi foarte concis în această etapă a discuțiilor. În ceea ce am auzit astăzi aici, um, reprezintă o perspectivă optimistă pentru acest raport și pentru dezbaterile care vor urma. Și uh, Mă bucur să aud aceste lucruri. Cred că elementele cheie din strategia Comisiei au fost deja menționate în cadrul dezbaterii din această după masă. Partea dificilă va fi aceea de a introduce toate aceste elemente în raport și de a găsi un echilibru între ele, dar sunt sigur că uh, prin eforturile concertate ale acestei comisii se va rezolva și acest aspect. Aș vrea să menționez un uh, lucru care nu s-a subliniat foarte mult în cadrul discuțiilor de astăzi. Um, dimensiunea europeană a securității energetice. Noi, um, Comisia, am încercat să introducem acest mesaj uh, în strategia de securitate energetică. Am făcut câteva teste de stres pentru um, gaz și vrem să subliniem faptul că securitatea energetică trebuie să fie abordată la nivel european. Dacă statele membre doresc să abordeze securitatea energetică la nivel individual, rezultatele nu vor fi la fel de bune. Riscul de eșec va fi mult mai mare și s-ar putea ca statele să nu reușească să furnizeze energie regenerabilă și sigură cetățenilor lor. Cred că acest mesaj ar trebui să fie subliniat uh, în acest raport și transmis de către Parlamentul uh, European. Securitatea energetică trebuie văzută însă și un, într-un context mai larg decât cele 28 de state membre, politica de vecinătate, de exemplu, sau comunitatea energetică. Politica de vecinătate este un element esențial în securitatea energetică europeană. Știu că domnul comisar Arias Caniete va veni aici mai târziu, așa că mă voi, uh, mă voi opri aici cu observațiile mele, însă vreau să reiterez disponibilitatea Comisiei pentru orice clarificări de care aveți nevoie cu privire la acest raport. Și abia aștept să continuăm discuțiile în cadrul Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Vom reveni acum la raportorul uh, principal, domnul să Vă rog să ne prezentați concluziile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să le mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Așa cum uh, am menționat deja, raportorii din umbră încearcă să introducă în acest uh, raport toate ideile care au fost uh, vehiculate astăzi. Vom uh, analiza toate aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, tot ceea ce s-a spus în cadrul acestei dezbateri și vom um, încerca să abordăm diverse perspective, să încercăm să facem ceea ce ne-a spus reprezentantul Comisiei, să găsim un uh, echilibru în cadrul acestui raport în abordarea diverselor uh, aspecte menționate. Dintre toate aspectele menționate, cred că majoritatea se găsesc uh, în, deja în, uh, în acest raport. Așa că voi face doar câteva observații de natură mai generală. S-a menționat faptul că energia este importantă atât pentru industrie cât și pentru cetățeni. Acest lucru este foarte clar. Practic, e inclus în definiția securității energetice. Aspectul social este subliniat și inclus și el în acest raport soluții la combaterea sărăciei uh, energetice. Probabil că acestea nu se vor regăsi neapărat în acest raport, dar cu siguranță aspectele sociale nu vor fi omise, cu atât mai mult cu cât mulți colegi au menționat acest aspect social. Poate că nu am subliniat suficient în prezentarea mea inițială uh, faptul că Parlamentul, dar și, și Comisia lucrează constant pentru rezolvarea problemei securității energetice. Deja am avut mai multe discuții cu uh, cu colegii. Comisia deja și-a prezentat uh, strategia de securitate energetică și poate dumneavoastră um, ați putea spune ce mai e de adăugat. Nu sunt de acord deja, am avut aceste discuții, le vom avea în continuare și cred că e vorba de un dialog continuu până când strategia de securitate energetică va reprezenta un pilon clar și solid al politicilor uh, europene. Încă mai avem foarte multe lucruri lucruri de făcut. Cred că s-au mai menționat uh, și alte aspecte, desigur și ceea ce s-a întâmplat recent cu proiectul South Stream, acesta nu mai este menționat în raportul nostru. Nici uh, Nabucco nu este menționat în raportul nostru. Coridorul uh, de sud uh, și alte, alte proiecte sunt menționate, dar nu South Stream și Nabucco. mă tem că Rusia are niște planuri destul de bine puse la punct în, uh, în regiune. Poate că South Stream va fi uh, direcționat către Anatolia și dacă noi nu vom fi foarte activi și nu vom avea o poziție foarte fermă, atunci uh, în Anatolia uh, Nabucco va fi înlocuit cu Putinuco. Mulțumesc! Așa cum a spus și doamna Castillo Vera, legat de acest document, uh, trebuie să vă spun că totul a fost uh, transparent. Proiectul de raport nu este gata încă, va fi gata în câteva zile sau în câteva săptămâni, probabil înainte de Crăciun, toate acestea depind de dumneavoastră. Pe 21 ianuarie 2015 vom analiza raportul. Pe 28 este data limită pentru trimiterea amendamentelor până la ora 12 și analizarea amendamentelor se va face pe 23 februarie 2015. Votul în ITRE va avea loc pe 14 aprilie 2015 și votul în plenară în mai 2015. 2015. Acesta este calendarul pentru raportul cu privire la strategia europeană pentru securitate energetică. Acum vom lua o pauză de 3 minute. Comisarul uh, Caniete este în drum spre Parlament. În 3 minute va fi alături de noi. Până atunci luăm o pauză.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, it is not... Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, încă nu a început uh, recepția de Crăciun. Încă trebuie să ne continuăm uh, ședința, dragi colegi. Doamnelor și domnilor, după ce a trec, după audieri foarte intense în comisia noastră, acum dialog structurat cu comisarul Arias Caniete. Alături de noi este domnul comisar pentru politici energetice și climă, nu climă și energie, ci energie și climă. E, e bună ordine asta? Nu, îmi pare rău, domnule comisar, vă schimb eu portofoliul. Pentru noi este foarte important ca schimbul de opinii de astăzi să facă parte din acest dialog uh, structurat, așa cum îl numim noi, între Parlament și Comisia Europeană pentru a discuta prioritățile de politică energetică. Aceste schimburi de opinii trebuie să fie introduse în uh, programul de lucru, dar trebuie să ne gândim și la pachetul pentru climă, deoarece trebuie să să combinăm toate aceste măsuri. Am început uh, conferința președinților de la Lima acum trei zile. Unii dintre noi se vor deplasa la Lima. Chiar uh, și eu voi participa, așa că săptămâna viitoare nu voi fi alături de dumneavoastră în Parlament. Deci putem să abordăm orice aspect, deoarece avem aici comisarul responsabil pentru pachetul energetic și pentru pachetul uh, de măsuri pentru climă. E prima dată când se combină cele două domenii și măsurile aferente, astfel încât acestea să devină mai eficiente și mai utile din toate punctele de vedere. Dacă îmi dați voi, îl voi invita acum pe domnul Miguel Arias Caniete să ia cuvântul și să ne facă o prezentare preliminară pentru toți membrii acestei comisii și pentru toți cei prezenți aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Ierzi. Mulțumesc, domnule președinte. O să le vorbesc în limba mea maternă. Astăzi, pe viitor, mă voi exprima în limba engleză, însă de data asta voi vorbi în spaniolă. Avem interpretare, domnule Caniete, în toate limbile, spune domnul președinte, în toate, toate limbile. Bun, deci, bună ziua tuturora, mă bucur foarte mult că sunt aici în fața dumneavoastră în calitate de comisar pentru energie și schimbări climatice. Iată noul portofoliu, așa cum se numește el. Și știți că la audieri m-am angajat pentru un dialog foarte activ cu dumneavoastră, de aceea am ținut să vin aici, în fața dumneavoastră, înainte să se adopte programul de lucru al Comisiei. Domnilor și domnilor deputați, astăzi mai mult ca niciodată este foarte clar că politica energetică a Europei este o prioritate care vizează direct prosperitatea continentului nostru și bunăstarea fiecărui cetățean. Iată de ce președintele Comisiei Europene a hotărât că o Europa energetică puternică, solidă, care luptă împotriva schimbărilor climatice este uh, o Europa prioritară și o prioritate pentru Comisia Juncker. Iată de ce programul de lucru prezentat la începutul anului trebuie să fie ceva ambițios și o nouă etapă în contextul integrării europene. Mai multă Europa în acest sector este un răspuns la provocările cu care ne confruntăm. Proiectul de Uniune Energetică coordonat de vicepreședintele Șefcovici are ca principală menire, în primul rând, aceea de a permite firmelor noastre să fie mai competitive. Asta înseamnă că prețul energiei trebuie să fie mai abordabil, mai interesant pentru gospodării, dar și pentru industrie. Apoi, securitatea internă și externă a rutelor de aprovizionare, ceea ce va permite hotărâri politice și economice mai senine. Apoi, solidaritatea, o valoare europeană, solidaritatea inclusiv față de generațiile viitoare. Doamnelor și domnilor deputați, această uniune energetică se va baza pe cinci piloni. În primul rând, securitatea aprovizionării bazată pe solidaritate și încredere, apoi competitivitatea și desăvârșirea, finalizarea pieței energetice interne, apoi eh, controlul cererii și economia, economisirea energiei, apoi mixul energetic, cercetarea și dezvoltarea. Așadar, eh, aș insista asupra unuia dintre pilonii cei mai importanți, masa, mă scuzați, piața internă a energiei, care trebuie să fie bazată pe legi aplicabile și bazată pe interconectivitate. Uniunea energetică să ne permită să depășim obstacolele care încă mai persistă pe piața uh, comună și să se permită o adevărată integrare a acestui sector. Din punct de vedere normativ, legislativ, am făcut progrese, însă trebuie să ne asigurăm că aceste reguli și norme sunt efectiv aplicate, corect. Numai așa vom putea să facem noi propuneri inteligente și eficace, iar Consiliul European a subliniat de mai multe ori că al treilea pachet energie va fi desfășurat pe teren până la sfârșitul acestui an, 2014. Și vreau să vă spun foarte clar că nu mă voi uh, da uh, înapoi de la o supraveghere atentă a modului în care toate statele membre transpun așa cum se cuvine achiul energetic și pentru al doilea pachet, care insistă pe regenerabile, că e vorba de eficiența energetică și de celelalte norme în vigoare. Totul, toată legislația în materie trebuie să fie pusă în aplicare și să știți că voi declanșa proceduri de nerespectare acolo unde este cazul. Trebuie, deci, ca uh, dreptul comunitar să fie pe deplin respectat iar cei care nu știu cum se aplică legea europeană să fie sprijiniți și consiliați, însă, încă o dată, insist, statele membre trebuie să respecte aceste reguli și norme asupra cărora s-au pus de acord în mod voluntar. Astfel, trebuie să ne asigurăm că piețele noastre dispun de interconexiune necesare pe plan european. În ultimii ani am făcut progrese semnificative în acest sens, mai ales când vine vorba de acele proiecte de interes comun. Am identificat mai bine de 248 de astfel de proiecte mari de interes comun, dintre care 72 au ajuns la maturitate și vor fi finalizate până în 2017. Planul Juncker al Comisiei, așadar, de săptămâna trecută, este o veste bună. Consolidează viziunea europeană. Este o ocazie de a accelera investițiile în infrastructurile noastre energetice și posibilitatea de a scădea costurile. Asta va permite de asemenea de a integra mai flexibil și alte proiecte de interes european care să ne permită acei 10% obiective interconexiuni energetice în 2020 sau 15% în 2030 și, în general, să ne reducem dependența de furnizori externi, mai ales pentru gaz. În perioada următoare, ca să respect mandatul oferit de Consiliu, mă voi asigura de faptul că se ating toate obiectivele obligatorii în ce privește interconexiunea pe care ni le-am fixat împreună și sper să dialogăm împreună așa cum se cuvine. Mă întorc la planul de investiții acum și vreau să vă spun că nu este numai un instrument de investiții în infrastructură, el ține cont de asemenea de mobilizarea resurselor pentru energiile regenerabile, eficiența energetică, inovare și dezvoltare, cercetare-dezvoltare. Iată piloni fundamentali care să ne permită acea reducere a emisiilor atât de importantă. Doamnelor și domnilor deputați, cum vă spuneam, competitivitatea și siguranța aprovizionării sunt elemente esențiale din Uniunea Energetică. Ele sunt strâns legate unele de celelalte. Climatul și energia sunt două fațete ale aceluiași uh, uh, aspect și trebuie să acționăm ambele pârghii în vederea unei creșteri economice durabile. În această perspectivă, Uniunea Energetică va permite o dinamizare uh, a Europei. Planul, planul climat-energie și țintele propuse până în 2020 30 din, propuse la Consiliu sunt astfel un pas înainte semnificator. Aceste obiective sunt cunoscute de către toată lumea. 40% reducere emisie, 25% regenerabile și 25% uh, eficiență energetică. Asta înseamnă că trebuie să ne coordonăm mai bine, să ne integrăm mai bine eforturile pe plan european. Avem nevoie deci de o guvernanță europeană care să se bazeze pe planurile naționale pe de altă parte, pe inițiativele europene, acest sistem de guvernanță trebuie să fie fiabil și transparent, dar și suplu, flexibil, astfel când și statele membre să aibă o flexibilitate când vine vorba de planurile lor energetice. Să avem o guvernanță care să permită uh, planificarea și controlul În acest sens, vreau să vă spun propuneri concrete din partea Comisiei pe primele șase luni din 2015. Iată, er- energetică ne va permite mai puține emisii de dioxid de carbon. Este o ocazie pe care trebuie să nu o rateze industria noastră. Este o ocazie de nouă creștere economică, cu condiția să fim inteligenți, să acționăm inteligent. Iar sistemul de schimb de emisii este, iată, strâns legat de durabilitatea sau sustenabilitatea economică și industrială. Industria noastră trebuie să aibă mecanismele necesare pentru a putea contribui și la obiectivele climatice și de mediu pe care ni le-am propus pentru 2030 și după 2030. Iată, domnul Tajani, fost comisar Europeană are astăzi un raport în acest sens. Și aș dori, deci, ca uh, lucrările Parlamentului să ni se asocieze, să fie rapide și mi-ar place ca și raportul Tajani să fie și el adoptat cât mai curând posibil, pentru că numai așa putem reforma împreună, uh, de pildă, sistemul de schimb de emisii ETS. Iar prin acea rezervă stabilitatea pieței Asta ne va permite să calibrăm mai bine nevoile industriei pentru a evita scurgere de carbon și așa mai departe. Deci, iată, Comisia dumneavoastră comisia, eh, și domnul Tajani vor face propuneri concrete pentru rezerva de stabilitate. Vom ține cont de acestea, inclusiv în dialogul pe care le vom purta împreună înainte de noul val de reglementări absolut esențiale pentru viabilitatea industriei noastre comunitare. În ceea ce privește uh, sectoarele care nu sunt incluse în ETS, va trebui să facem un studiu de impact foarte amănunțit anul viitor, care va trebui să includă toate elementele din concluziile Consiliului din octombrie, de pildă flexibilitatea întărită și integrarea agriculturii uh, și Iată, propuneri foarte clare eh, pe termen, eh, pe termen mediu. Comisia nu se va pleca asupra sectoarelor non-ETS anul acesta, ci, dar va putea să le analizeze începând din anii viitori. În ceea ce privește sectorul automobil, eh, aș dori o conferință de înalt nivel în prima jumătate a anului viitor pentru a angaja sau începe o dezbatere asupra modului în care cum poate acest sector și el să participe la uh, uh, reducerea emisiilor. Sectorul auto este foarte important în Europa și toate măsurile noastre trebuie să fie cât se poate de ambițioase. Ambițioase pentru a lupta împotriva emisiilor și împotriva schimbărilor climatice, însă fără a sacrifia sacrifica uh, dialogul, consensul, deci trebuie să implicăm pe cei din sectorul auto. Așadar, doresc să avem o conferință de înalt nivel, să vină și cei de la Parlament, să vină și Comisia pentru a vedea ce se întâmplă astăzi, care sunt tendințele, trendurile pe plan internațional, ce s-a făcut până acum în ceea ce privește noile obiective de emisii, ce fac concurenții noștri pe plan internațional și ce tehnologii și tehnici am putea adopta în viitor în acest sens. Cred că este singura cale de a progresa. Industria noastră, familiile noastre în Europa depind foarte mult de energie, mai ales energia importată. Jumătate din consumul nostru european este de fapt energie din import. Având în vedere aceste lucruri, este foarte clar că dependența noastră energetică poate fi transformată într-o ocazie într-o oportunitate de creștere și de ocupare. O oportunitate, o ocazie de a ne diversifica aprovizionarea, de a ne diversifica modul de uh, consum. Eficiența energetică trebuie să fie un uh, pilon uh, aparte aici, pentru că cea mai ieftină energie este cea care nu se consumă. Și fiecare e, procent din energie este tot atâta e, o, uh, un procent semnificativ pentru balanța de plăți. Prin eficiență energetică ne putem reduce dependența de gazul importat până uh, în 2030. Uh, e, trebuie să luăm măsuri și pentru alte aspecte, de pildă acele etichete ecologice. Iată tot atâtea măsuri importante și suntem pe cale de a ne uh, prezenta un plan anual până în 2020, un plan până pe 2020 care vizează revizuirea unor directive care să permită economii de energie foarte mari atât pentru cetățeni cât și pentru industrie și asta pe mijloace inovative dar trebuie să comunicăm mai bine, astfel încât cetățenii să nu creadă că ne amestecăm în viața lor, ci să vadă că e vorba de un efort uh, colectiv făcut de toată lumea pentru a îmbunătăți nivelul de viață. Tot mai multă cercetare, tot mai multă economie de energie. Și vă rog, domnilor deputați, să vă implicați mai mult și în această campanie de comunicare. Iar campania electorală pentru Parlament a arătat că unii, de pildă, și-au bătut joc uh, de acea directivă privind uh, ecodesignul, de pildă. Dar, de fapt, aici uh, este o greșeală pentru că este pentru întreprinderi un, un mare instrument de ecodesignul este un mare instrument pentru a economisi energia. Pentru că Iată, e ceva care funcționează și care reduce într-adevăr consumul de energie. Avantajele sunt incontestabile, însă trebuie să îmbunătățim în continuare lucrurile, să îmbunătățim directiva și să comunicăm mai bine. Iar pentru energie regenerabile trebuie ca Europa să fie prima în lume și să reducem, bineînțeles, importul de combustibili fosili. Asta înseamnă și reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră nu, să nu mai vorbim că e vorba de un sector uh, de vârf, tehnologic vorbind, și care a, uh, angajează foarte multe persoane în Europa, deci creează locuri de muncă. Așadar, este foarte clar că această revoluție energetică în Europa este ceva pozitiv pentru noi. Investițiile trebuie să fie, făcute, însă în mod inteligent, în ceea ce privește interconexiunile și um, tehnologiile de stocare, trebuie să fim uh, inteligenți și să fim și uh, realiști. Da, energiile regenerabile sunt o oportunitate, ocazia, însă ne trebuie un cadru bine gândit în acest sector și voi face propuneri concrete în acest sens la momentul oportun. Iată, doamnelor și domnilor, câteva dintre provocările pe care împreună, împreună va trebui să le abordăm pe plan european, elemente esențiale pentru securitatea energetică. Dar și dimensiunea externă este importantă aici și trebuie să ne coordonăm pe plan european. Ca dovadă, mă gândesc la acel pachet de iarnă care a permis aprovizionarea în Ucraina și sper că acest gen de eforturi nu va face decât să reclădească uh, încrederea între parteneri. Asta înseamnă eforturi durabile uh, făcute către toată lumea și cât privește dimensiunea externă a politicii noastre energetice, aceasta este absolut esențială pentru Uniunea Energetică, pentru aprovizionarea cu energie în Europa. Uh, trebuie să diversificăm, deci, sursele de energie, dar și furnizorii externi. Să facem asta, dar să nu sacrificăm interesul europenilor. Știu că recent ați discutat strategia europeană privind securitatea energetică și sunt convins că lucrurile dumneavoastră sub egida domnului Saldagars vor fi tot așa foarte utile. Iar dacă considerați că este cazul, să știți că sunt disponibil, puteți să mă chemați, să discutăm, să dezbatem împreună diverse propuneri în acest sens. Domnule președinte, în final, aș dori să vorbesc despre dorința rușilor de a elimina proiectul South Stream. Am luat notă de aceasta și analizăm situația. Pot să vă spun că, în condițiile date, trebuie în primul rând să stabilizăm securitatea aprovizionării în Europa Centrală și de Est pentru a, a ne asigura că și această parte a Europei este aprovizionată din uh, sistemul european. Apoi să fim atenți la coridorul sud și să facem totul pentru a accelera lucrările acolo în anii care vin, provocarea va fi una mare și contez și aici pe dumneavoastră pentru a răspunde acestor provocări. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la întrebările adresate de către coordonator și de ceilalți colegi. Domnul Carin, în numele PPE. Vă mulțumesc, domnule Caniate. Caniete, cam atât pot să spun eu în uh, spaniolă, bună ziua și câteva cuvinte în plus, dar prefer să nu le spun și să, <laughs> să vorbesc engleză. Un program foarte complex, dar eu m-aș concentra asupra unuia dintre aspectele menționate de de către dumneavoastră și care are de-a face cu raportul pe care îl discutam înainte de sosirea dumneavoastră cu privire la siguranța aprovizionării. Ei bine, situațiile din statele membre sunt foarte diferite. În Lituania, la fel ca în uh, Suedia, vreo 33% dintre energia folosită este regenerabilă și restul energiei de care avem nevoie vine din Rusia. Deci, iată, un paradox care se regăsește în țara mea. Pe de o parte, suntem uh, ecologiști sau avem o energie uh, verde, dar în același timp suntem și dependenți de furnizorii străini. Alte state membre, precum Polonia, nu sunt la fel de bune la capitolul energii regenerabile, dar În același timp, 60% din, din gazul folosit de Polonia provine din uh, Rusia. În același timp, Polonia dispune de resurse de cărbune care uh, Uh, însă produc mult mai mari emisii de dioxid de carbon. Există alte state membre în care rezervele de gaz de șist sunt mari, mari. Polonia vrea să exploreze aceste uh, resurse de care se pare că ar dispune. Franța a refuzat uh, categoric, însă, pornind de la toate acestea, dați-mi voie să vă întreb Uh, în momentul în care vorbiți despre siguranța aprovizionării, cum reușiți dumneavoastră să creați acel echilibru perfect între scăderea importului, importurilor, uh, nevoia de a oferi energie la un preț rezonabil uh, industriei și în același timp cum reușiți să creați uh, echilibru între toate acestea și ambițiile noastre în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, pentru că am putea lua măsuri care să ajute unul sau altul dintre aceste aspecte, venind însă în detrimentul celorlaltor elemente esențiale. Iată când vorbim despre siguranța aprovizionării, există contradicții evidente între nevoi și ce anume putem face pe termen scurt, în, ținând, bineînțeles, cont de ambițiile în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc. Domnul Danica. Bună seara, Mr. Commissioner. Uh, am să utilizez limba română um, pentru că cred că este cel puțin la fel de frumoasă ca și limba spaniolă. Uh, Uh, domnule comisar, o să aveți nevoie de sprijin politic și îl veți avea în toate acțiunile care vor demonstra rapiditate în abordarea unor probleme pe care le-am ridicat, le-ați spus și care în permanență uh, acuzația principală a fost aceea de întârziere și de uh, pierdere în hățișurile birocratice care există, din păcate, în diverse colțișoare. Primul uh, lucru pe care aș vrea să vi-l spun este cel legat <clears throat> de necesitatea de a avea un plan de acțiune uh, foarte concret. Și am să mă refer la eficiența energetică. Ați spus, știm cu toții, că o parte importantă a consumului este mm, un consum care se regăsește în uh, faptul că fiecare cetățean european trebuie să-și încălzească iarna casa, vara să o răcească și așa mai departe. Uh, problema direct, revizuirii directivei privind eficiența energetică este una cât se poate de urgentă, pentru că cu toții ne imaginăm cum ar fi sau cum ar suna faptul că 30% din factura energetică pe care o plătește fiecare cetățean european ar fi mai mică, cu 30%. Uh, ne gândim cu toții cum ar uh, fi ca, odată pusă în aplicare această directivă, să avem cu toții oportunitatea Uh, de a discuta despre prețul energiei și despre faptul că în Europa nu este un lux să te gândești la industrie sau să uh, îndrăznești să produci oțel, uh, pentru că pur și simplu nu este competitiv prețul energiei, ci din potrivă că este o oportunitate pe care poți să o ai să produci competitiv și, bineînțeles, având toate condițiile de respectare a normelor de, de climat deplinite. În același timp, uh, uh, cred uh, că ați menționat un lucru foarte important și care n-a fost spus foarte des, necesitatea de a investi în cercetare. Ați menționat aici două lucruri care cred că sunt extrem de importante. Primul, industria auto. Eu cred că și faptul că în Europa, în general, automobile electrice nu sunt atât de populare este și pentru faptul că e complicat să îndrăznești să pornești la un drum fără să știi unde poți să-ți încarci bateria dar măcar poate pentru transportul în comun din uh, marile orașe o soluție ar putea să fie găsită și cred că aici intervine și uh, rolul pe care Comisia ar putea să-l aibă. Iar uh, din punctul de vedere al energiilor regenerabile, aici sunt două aspecte. Primul, nu cred că prețul la care se vând, fie că vorbim de turbine eoliene sau de panouri solare, reflectă un preț corect de multe ori acestea sunt percepute ca fiind extrem de scumpe și mai ales uh, un lux pe care foarte mulți nu și-l pot permite. Și cred că aici ar trebui văzut, pe de o parte, dacă cercetarea și-a adus aportul pe care trebuia să-l aducă la scăderea prețului acestor echipamente și, doi, dacă este într-adevăr o competiție în acest domeniu sau, din potrivă, aceste prețuri cumva uh, reflectă faptul că dacă vrei să cumperi ceva, trebuie să cumperi la acest preț și cu asta am spus totul. Iată câteva elemente de, pe care le avem în vedere și pe care le-ați menționat și o să aveți uh, tot sprijinul pentru ca acest plan de acțiune să fie pus foarte repede în acțiune și m-am referit doar la aspectele care nu au fost deja menționate pentru că ele reflectă o preocupare pe care o avem cu toți în acest moment. Mulțumesc. Uh, thank you very much, colleague. And on behalf of East... Mulțumim. În numele ECR, domnul Barekov. Voi vorbi în bulgar. Bună ziua, mulțumesc. Mulțumesc uh, domnului comisar pentru prezența sa în fața noastră astăzi. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru prezentarea făcută de domnul comisar. Dar haideți să ne întoarcem la surpriza făcută Parlamentului European de către domnul Putin și uh, colegii săi. Iată, Putin ne, adună, ne anunță că Rusia vrea să stopeze lucrările la South Stream. Aceasta dovedește clar faptul că Rusia nu este un furnizor de încredere al Europei. În acest context, nu pot decât să vă mulțumesc pentru prioritățile menționate de dumneavoastră în ceea ce privește asigurarea siguranței aprovizionării în Europa. În, iată, acest context, vreau să vă întreb cât se poate de concret ce planuri aveți, ce planuri aveți de gând să puneți în aplicare pentru a acoperi deficitul produs de oprirea proiectului South Stream. Vreau să vă întreb care sunt uh, care este poziția noastră cu privire la anunțul făcut de Rusia. De asemenea, vreau să vă întreb în ce măsură Uniunea Europeană ar, ar dori să continue lucrările la South Stream. Auzeam că domnul Șefcovici uh, anunța lucrul acesta? Oare există, adică o continuare a lucrărilor, cel puțin uh, unilaterală? Există vreo, vreun pericol ca Rusia să deturneze traiectoria inițială a acestui uh, oleoduct, gazoduct? Mulțumesc! Mulțumim, urmează domnul Vidal. Vă mulțumesc, stimate domnule Caniete. Săptămâna trecută, președintele Comisiei a prezentat pachetul său de investiții care ar trebui să crească, să ducă la creștere economică prin implicarea investițiilor private. Iată, la capitolul investiții, deocamdată investiții private, la, în momentul de față, Uniunea Europeană e în spatele, contract, Uh, concurenților săi la plan mondial, pe plan mondial. Bineînțeles, Parlamentul European este foarte, foarte interesat de acest uh, proiect anunțat de domnul Juncker. Și uh, noi, membrii Comisiei ITRE, vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră, domnule Caniete, dacă nu s-ar putea oare folosi o, o parte din acest pachet de investiții și în domeniul nostru de a, activitate? Uh, Ținând cont de criza economică cu care ne confruntăm în Europa, e clar că prioritatea noastră trebuie să fie una cât se poate declară în, în sensul asigurării unei siguranțe a aprovizionării de uh, energie, cu energie. În acest sens, e, bineînțeles, nevoie de o piață unică a energiei. Toate acestea sunt recunoscute și uh, lăudată de mm, toată lumea. E drept, s-au făcut pași în direcția acestei piețe unice, însă nu s-au făcut suficienți pași. În continuare există în continu- uh, insule energetice nu putem să vorbim despre o piață unică a energiei atâta timp cât există state membre care nu, nu sunt nimic altceva decât insule energetice, precum statele Baltice sau uh, peninsula Iberică, etc. Deci, vreau să vă întreb în, dacă v-ați gândit cum anume s-ar putea face investiții uh, în interconectarea acestor rețele. Această interconectare ar fi benefică și pentru IMM-uri și să nu uităm că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a activității economice europene. Două treimi din locurile de muncă create la nivel european uh, revin sau sunt create de IMM-uri și mă, mă voi mai referi la IMM-uri, chiar dacă vă Uh, uimește lucrul acesta. E nevoie să integrăm IMM-urile în construcția acestei infrastructuri de transport. E vorba despre proiecte enorme de infrastructură care sunt necesare, care trebuie să fie finanțate și în execuția cărora trebuie să ne asigurăm că sunt implicate și IMM-urile. E important să folosim puterea de inovare a IMM-urilor, puterea de in inovare care nu este de tăgăduit. Știm cu toții cine anume execută sau primește uh, proiectele. Sunt companiile mari cele care primesc proiectele, dar după aceea companiile mari subcontractează. Ori noi trebuie să ne asigurăm că subcontractanții sunt IMM-uri, IMM-uri care uh, vin cu acea putere de uh, uh, inovare de care avem nevoie. Bineînțeles, și toată procedura de achiziții, de, de, de atribuire a proiectelor trebuie să fie cât mai transparentă cu putință. Asta, de asemenea, e un uh, lucru sine qua non. Dumneavoastră vorbeați în al doi, de asemenea despre faptul că South Stream nu mai trebuie să fie construit, vorbeați despre nevoia de stabilitate în același timp. Dar eu vreau să mă întreb uh, dacă nu cumva încercați să ne amăgiți, să ne liniștiți uh, când vorbiți despre South Stream. Mulțumim. Urmează domnul Javor în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, și acum trec la o, un subiect cu totul diferit. Domnule comisar, s-a anunțat că la cea mai mare centrală nucleară din Ucraina a avut loc un accident. Dispuneți de informații pe care să ni le transmiteți nouă membrilor Comisiei ITRE, informații care să depășească nivelul celor furnizate de mass media? Comisia Europeană deține ea informații suplimentare cu privire la eventuale uh, poluări sau Uh, cu privire la un eventual uh, incident uh, nuclear în Ucraina. Mulțumim. Doamna Lopez Bermeo, numele GUE. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, bună ziua domnule Caniete. Vreau să provid de acest dialog pentru a vorbi despre industriile energivore, precum uh, industria metalurgică. Săptămâna trecută la Strasburg am vorbit despre situația dificilă cu care se confruntă diferite uh, fabrici din uh, Italia. Anul acesta, în uh, ziua, săptămâna aceasta am auzit despre starea în care se află Alcoa, o companie mare din Spania. Sute de locuri de muncă sunt în pericol într-o regiune cu o mare rată a șomajului. Relocarea uh, siturilor industriale reprezintă în alte state, reprezintă o mare uh, pierdere pentru statele membre care au fost părăsite. Uh, Comisia noastră trebuie să se ocupe de acest aspect. Iată, ne pierdem industria cea mai eficientă pe plan uh, internațional uh, la capitolul emisii de dioxid de carbon. Noi am susține o strategie ambițioasă în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, dar această strategie ar trebui să fie uh, să fie însoțită de o strategie care să, se, să conțină reguli cât se poate declare cu privire la standarde similare ce trebuie să fie, să fie respectate și de către furnizorii externi, furnizorii terți. Să nu uităm că um, au uh, existat și există în continuare o mulțime de reguli, atât la nivel național cât și la nivel european, reguli care au productiv, um, priorități ce n-au nimic de a face cu cetățenii și bunăstarea cetățenilor. Și aceste reguli au dus Alcoa la, în pragul închiderii unei fabrici în Spania. Deci reguli naționale uh, Uh, defectuoase sunt cele care fac uh, sau duc la această relocalizare a activităților metalurgice din Spania. Trebuie să ne asigurăm că situația se îmbunătățește sau se va îmbunătăți, să aducem înapoi uh, la nivelul cetățenilor un, pro, un uh, proiect un proiect cât se poate de concret, care să nu pună în pericol în niciun fel baza industrială a vreunui stat membru în parte. Noi sperăm tocmai de aceea că în agenții, sau agenda energetică a Comisiei Europene va fi modificată în con- consecință. Pentru că agenda uh, climatică uh, a uh, Comisiei până în, așa cum arată ea în momentul de față, nu va face nimic altceva decât să submineze și mai mult baza industrială europeană. Vom ajunge la o bunăstare diminuată și la mai multe locuri de muncă pierdute. Mulțumim. Urmează domnul Tamburano în numele EFDD. Salve comisaro Cagnete, ho apprezzato molto la Bună seara, domnule comisar. Uh, am apreciat foarte mult prezentarea dumneavoastră. Aș vrea să mă opresc asupra câteva puncte care mi s-au părut interesante, cu label, mecanismul de schimb uh, de certificate pentru emisii de carbon și uh, alte câteva. Raportul uh, între sustenabilitate și uh, sistemul de schimb de certificate. Trebuie să știm că acest sistem uh, a fost corectat în permanență și va fi corectat în continuare și încă nu funcționează așa cum trebuie, deoarece a devenit un instrument uh, de speculă financiară și nu funcționează deoarece Situația s-a schimbat foarte mult uh, față de momentul în care acest uh, sistem a fost uh, proiectat. Și sistemul ETS nu este acceptat și nu funcționează în locurile în care Există aceste emisii, deci nu mai există o legătură între locul de producție și locul de utilizare al mărfurilor, ca să spunem așa un uh, membru al acestei comisii care are poziții um, ecologiste ar putea să ceară um, abolirea acestui sistem, iar acest lucru ar putea să surprindă. Dar sistemul ar putea fi înlocuit cu o taxă pe carbon, în cadrul căreia să fie calculat conținutul de carbon în produsele consumate, oriunde sunt uh, acestea produse. Nu e o măsură protecționistă, dar i-ar permite um, pieței europene să aibă o poziție echitabilă pe piața globală, lucru care ar putea să ducă la o creștere a productivității și a competitivității întreprinderilor europene. Împreună cu un centru de cercetare al Agenției Internaționale pentru Energie, voi um, voi încerca să propun o astfel de taxă și voi avea în curând o întâlnire cu aceștia pentru a discuta despre această posibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc uh, tuturor uh, pentru intervenții. După acestea, aș dori să-i cer acum comisarului să intervină și să răspundă la eventualele întrebări. Vă mulțumesc tuturor. Cred că s-au pus uh, întrebări foarte importante. Uh, Trebuie să fim conștienți de faptul că situația la nivelul statelor membre din punctul de vedere al um, securității energetice și al furnizării de energie este diferită. Unele au um, un mix energetic, uh, iar altele au alt mix energetic, însă întrebarea este ce putem face pentru ca statele să devină mai competitive. Cred că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că dispunem de toate instrumentele de interconectare necesare la nivel european și că toate proiectele de interes comunitar ne garantează o piață integrată, unică, autentică, în care putem să facem să circule gazul, electricitatea și alte tipuri de energie. Aceste investiții, desigur că presupun milioane de euro și, pe de altă parte, trebuie să combatem și monopolurile în materie de furnizare de energie. Am observat ce s-a întâmplat cu Ucraina, care au fost problemele când avem un unic furnizor și acesta închide robinetul. Toate, toată economia este sufocată când apare o astfel de situație și vara trecem, iarna trecem printr-un adevărat adevărat uh, infern. Așa că trebuie să ne diversificăm furnizorii, trebuie să dezvoltăm o rețea prin care să putem uh, asigura transportul gazului lichefiat și să nu mai fim atât de dependenți de gazul din partea Rusiei. Trebuie să introducem toate instrumentele prin care să, să asigurăm interconectarea și să avem o piață unică. Dar pentru a finaliza această piață, în primul rând trebuie să lucrăm pe infrastructură și trebuie să lucrăm pe rețele. Dar aceste rețele trebuie să fie interoperabile. Trebuie să lucrăm și pe cooperarea interregională, care este foarte importantă. Până acum lucrurile s-au, de- s-au uh, desfășurat bine, în special în regiunea Baltică, dar uh, nu putem să ne culcăm pe lauri, trebuie să ne continuăm eforturile și să ne asigurăm de faptul că prețurile se formează și se creează într-un mod transparent, că există din ce în ce mai puține diferențe. Iar acest lucru mă readuce la ceea ce a spus um, uh, membrul uh, GUE. În Spania, poate că ne plângem de monopoluri sau de oligopoluri, dar sunt țări în care diverse companii uh, sunt uh, în concurență. Vrem însă o piață unică pe care să poată concura aceste companii și vrem ca cetățenii europeni să aibă de unde alege. Dacă într-o țară există șapte companii, de exemplu, atunci va fi uh, mai greu pentru cetățenii însă dacă avem 30 de companii la nivel european, atunci uh, lucrurile vor sta mai bine pentru cetățeni pe o piață unică. Am făcut și până acum progrese, dar trebuie ca acestea să continue. Când vine vorba de sisteme de guvernanță, trebuie să asigurăm flexibilitatea, trebuie să luăm în calcul situația în care se găsește fiecare stat membru acestea nu pot să își asume același tip de obiective, indiferent de situația în care se găsesc. Obiectivele trebuie adaptate. Din partea socialiștilor, vreau să mulțumesc în primul rând pentru sprijinul politic. Este important să avem astfel de sprijin când lucrăm pe subiecte atât de importante. Socialiștii au cerut comisiei să facă alegeri inteligente. Eu um, consider că activitatea din ultimele 30 de zile, de când mi-am început eu mandatul, a fost una foarte susținută. Am lucrat foarte mult în comisie, aproape că am terminat uh, proiectul cu privire la Uniunea Energetică. Deci cred că mașinăria a fost pusă în mișcare și că funcționează foarte bine. Iar acest lucru este pozitiv, deoarece cetățenii au nevoie de măsuri urgente. Cred că directiva cu privire la eficiența energetică și uh, performanța energetică a clădirilor sunt niște directive bune și cred că sunt bine făcute. Trebuie să ne asigurăm însă că sunt puse în aplicare, că sunt transpuse. Uh, dacă ne uităm acum la cazuri de netranspunere sau de transpunere parțială a acestei directive, observăm că 13-14 state doar au transpus această directivă dar proiectele pilot nu sunt atât de numeroase pe cât am vrea. Nu avem, deci, o implementare de 100%. Nu cred că trebuie să revizuim această directivă până când nu a fost pusă în aplicare 100% de către statele membre. Trebuie să luăm în calcul însă un aspect principal al acestei, acestei directive cu privire la eficiența energetică și dacă considerați că vreunul din aspecte trebuie schimbat, atunci le vom analiza împreună și vom proceda la schimbări. Uh, Însă, în primul rând, trebuie ca aceasta să fie implementată și în momentul în care va fi pusă în aplicare de toate statele membre, cred că va fi și mai eficientă. S-a menționat, s-a mai pus o, o întrebare uh, cu privire la ce vom face ca urmare a celor mai recente decizii ale domnului Putin, anularea proiectului South Stream. Comisia a luat act de această decizie unilaterală și va încerca să asigure sprijin uh, în regiune acest proiect ar, nu ar fi crescut securitatea energetică a Europei. Pur și simplu ar fi introdus o nouă rută de aprovizionare. Dar noi nu avem nevoie de un singur furnizor, nu vrem să avem un singur furnizor. Și în acest context, Comisia a cerut ca proiectul South Stream să respecte legislația comunitară în termen de achiziții publice și în ceea ce privește alte aspecte. Dar, în acest uh, moment, proiectul uh, a fost uh, sistat. Dacă Gazpromul și Rusia se vor conforma legislației comunitare, atunci vom continua proiectul. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Dacă proiectul South Stream nu va fi continuat, atunci ne întrebăm cum putem garanta siguranța aprovizionării cu energie în sud-estul Europei și în Europa Centrală, și în Europa de Est, desigur. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să accelereze lucrările astfel încât aceste zone să fie integrate în rețeaua europeană. Avem numeroase proiecte de interes comun care trebuie puse în aplicare, conexiunea dintre Bulgaria și România, dintre România și Grecia, de exemplu. Ceea ce trebuie să facem e însă să ne punem pe treabă ca această infrastructură să fie operațională astfel încât să garantăm energie în aceste regiuni. Am avut o uh, întâlnire cu colegii uh, americani ca parte din cooperarea permanentă în materie energetică și vom trece la treabă pentru a ne asigura că aceste proiecte sunt puse în aplicare și că avem siguranța aprovizionării cu energie. Domnul Vidal, ați vorbit despre conectarea cu insulele. Ne vom asigura că până în 2020 vom avea 10% interconectare și 15% până în 2030. Ați vorbit și despre sprijinul pentru IMM-uri și ne-ați întrebat dacă putem folosi o parte din planul INCO pentru infrastructura de conectare, din planul Juncker, îmi cer scuze, dacă ne uităm la planul Juncker, acesta include infrastructura de conectare, energie regenerabilă și eficiență energetică. Aceasta din urmă, eficiența energetică, reprezintă un domeniu care asigură crearea de locuri de muncă. Proiectele de infrastructură presupun o fază de evaluare de 4-5 ani. E nevoie de niște permise administrative și uh, ecologice, însă eficiența energetică a clădirilor. Aceasta poate fi uh, asigurată foarte repede. Iar acest lucru va duce la crearea de locuri de muncă într-un timp foarte scurt. E vorba de investiții foarte rapide cu rezultate foarte rapide. IMM-urile, ca parte din planul Juncker, primesc 75 de milioane de euro. E vorba de o sumă precisă alocată acestora în cadrul planului Juncker. Cred că IMM-urile au fost, deci, luate în considerare din perspectiva eficienței energetice. Poate IMM-urile nu se vor putea implica în proiectele gigante de infrastructură energetică, dar când vine vorba de, de, um, de schimbarea geamului, de exemplu, termopanele duble sau altfel de proiecte de infrastructură de dimensiuni medii, se vor putea implica și acestea. Uh, acum, legat de situația din Ucraina, de accidentul uh, nuclear din Ucraina, care este reacția Comisiei, uh, se pare că a existat o problemă cu un transformator din informațiile pe care le-am primit noi și că nu a fost vorba de reactorul în sine. Și reactorul se pare că va fi repus în funcțiune pe 7 decembrie. Ni s-a comunicat de asemenea că nu s-au înregistrat niveluri uh, neobișnuite de radioactivitate în zonă. De asemenea, am aflat că nu a existat nicio alertă în sistemul uh, de alerte pentru accidente nucleare. De asemenea, am păstrat contactul cu centrul de urgență pentru energia, pentru Agenția pentru Energie Atomică și ni s-a spus că pe scara INES acest incident a primit uh, coeficientul 0. Aceste informații însă vor fi confirmate ulterior deocamdată. Acestea ne-au fost uh, comunicate legat de incidentul din Ucraina. Au mai fost exprimate și alte preocupări uh, legate de piețe din partea, din partea colegilor, industriile mari consumatoare de energie și acestea au la rândul lor îngrijorări. Trebuie să vedem ce putem face la nivelul Uniunii Europene și pe termen scurt trebuie să le luăm uh, în calcul Întreaga politică energetică pe care o vom dezvolta însă vrem să ia în calcul costul energiei. Dacă există o piață energetică, atunci costul va scădea. Dacă creștem numărul de furnizori, atunci acest lucru va avea un impact pozitiv asupra costurilor. Vrem să creăm un sistem mai durabil care să asigure energie mai ieftină, iar acest lucru va fi mai ușor de realizat dacă vom avea o piață energetică unică. Trebuie de asemenea să consolidăm puterea de cumpărare. Comisia analizează și această posibilitate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm de respectarea dreptului concurențial internațional. în materie de achiziții publice, în special. Comisia va face recomandările necesare la momentul oportun. S-a criticat foarte mult sistemul de schimb de certificate de emisii. Am încercat să găsim diverse metode de reducerea emisiilor de carbon. Ne-am gândit și la o taxă, ne-am gândit la acest sistem. Există însă avantaje și dezavantaje pentru fiecare uh, variantă propusă. Cred că sistemul ETS însă s-a îmbunătățit în ultima vreme. Vom încerca însă să găsim un sistem care să ne ajute să reducem emisiile de dioxid de carbon și uh, în același timp, să evităm diversele distorsionări ale pieței. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Federle, aveți cuvântul. So much, Mr. Chef. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar Caniete pentru prezența sa. Vreau să vă spun din capul locului că am fost destul de îngrijorați de lista uh, lui uh, Juncker, nu știu cum se numește ea, listă neagră, listă gri. Mă refer la pachetul calitatea aerului și aici au apărut niște zvonuri cum că acesta, această listă va fi abolită. Noi, verzi, suntem îngrijorați de aceste mișcări. Sperăm că ele nu vor fi confirmate. Lucrăm la acest moment pe pachetul uh, MCP, sunt raportor și aș vrea să știu ce se preconizează? Să mai lucrăm pe aceste dosare sau să o lăsăm baltă? Important sunt lucruri legate de sănătate și de mediu. Apoi, pe lângă țintele din 2020, vreau să vă întreb, aveți la comisie în intenție de a avea Uh, noi uh, măsuri în anii viitori pentru a vedea uh, analiza țintelor deja înregistrate până acum, ca să știm, s-a făcut ceva, nu s-a făcut, am dorit aceste informații pentru ca să reacționăm și noi la comisie. Mulțumesc, doamna Van Bremt. Van Bremt, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă pun o întrebare cât se poate de Uh, directă. În primul rând, ați spus la început că anul viitor veți realiza un studiu de impact în ceea ce privește sectoarele non-ETS. Sunt puțin uh, îngrijorată a început conferința de la Lima, care este pregătitoare pentru cea de la Paris, știm bine, și noi am spus în cadrul Parlamentului că Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu bun, pozitiv, de modul în care noi ne luăm în serios această responsabilitate în lupta împotriva schimbărilor climatice și să fim mai puternici în negocierile cu partenerii din lume. Ei bine, iată de ce este foarte important să avem uh, scopuri, ținte foarte clare și în sectoarele ETS, dar și în cele non-ETS, cum este sectorul transporturilor. Trebuie să facem asta și nu cred că durează așa de mult să faci un studiu de impact. Uh, nu știu, comisia vrea să facă un studiu foarte bine, dar să nu se lungească prea mult, asta vreau să spun. În ceea ce privește schimbările climatice, am vorbit despre Lima, despre Paris, dar în perspectiva conferinței de la Lima, nu toate statele membre și-au îndeplinit angajamentele de a finanța acel uh, Green Climate Fund iar știu asta și din perspectiva țării mele, Belgia, și cred că este, este rușine. E o rușine ca cu o săptămână înainte de Lima să mergi la negocieri internaționale și să convingi țări în curs de dezvoltare să intre în acest exercițiu și tu nu ți-ai făcut treaba acasă. Așadar, vreau să întreb Comisia ce va face împotriva acestor state membre că nu, care nu și-au onorat angajamentele financiare de a participa la Fondul Verde pentru Climat sunt țări cum ar fi Austria și Belgia care au fost admonestate și au spus că vor face cât mai curând posibil. Alte țări însă n-au spus nimic în acest sens. Mulțumesc, doamnă Van Bremt. Urmează doamna Keriton Dan. Um, Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar tranziția noastră către o economie cu mai puține emisii este, este esențială. Cum dorește Comisia să abordeze această tranziție, având în vedere summitul de la Cancun? Ce s-a întâmplat de atunci încoace nu prea ne arată că Comisia face ceva în acest sens. Ce scenarii se preconizează pentru țintele din 2050, captura, Uh, stocarea și așa mai departe. Este foarte clar că în ce privește CCS nu avem mare lucru de arătat lumii ca și tehnologie și este foarte clar că în alte țări se face mult mai mult în acest sens. Marea Nordului are uh, un mare rol de jucat în perspectiva desfășurării pe teren a acestei tehnologii CCS, captură și stocare. Uh, Așadar, vreau să vă întreb dacă acest CCS este considerat important în politica energetică viitoare a Uniunii și dacă vă gândiți la ce se poate face cu acest carbon din aceste uh, instalații care să poată să fie transportat, folosit și așa mai departe. Deci noi proiecte. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează colegul Turmes. Claude. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru că ne-ați făcut așa sau ne-ați dat o imagine de ansamblu a ceea ce doriți să faceți în continuare. Aș sublinia un aspect în această discuție privind securitatea energetică. Eu nu sunt de acord cu ce spune domnul Carins. Problema nu este sectorul electric, ci sectorul încălzirii este foarte clar că aici s-a dus consumul de gaz în ultimii ani. Problema în Europa de Est și cu Putin este următoare, și anume că oamenii pot să înghețe la domiciliu, pentru că depinde instalațiile și termo, termocentralele uh, deci centrale și nu uh, de la domiciliu și pentru că au, uh, unele dintre acestea au optat pentru alte combustibile decât gaz. Și în țările baltice, deși s-au dat niște bani pentru noi instalații, aceste țări nu s-au pus de acord asupra unui nou uh, terminal. S-au pierdut bani, s-a pierdut timp din cauza unor gâlcevi interne sau mai bine zis, transfrontaliere. Deci trebuie să fim cinstit să spunem și această parte a lucrurilor. Pe de altă parte, ați spus uh, o altă declarație, și anume ca Europa să fie numărul unu în energiile regenerabile. Și cred că da, e bine să legăm energia, securitatea energetică de regenerabile. Singura țară care și-a, de, și-a redus dependența energetică este Portugalia în ultima decadă. Portugalia depindea 90% de importuri și acum și-a scăzut de dependența pentru că a dezvoltat mult regenerabilele. Deci este o legătură între acestea. Dar mai este o dimensiune aici, în energiile regenerabile, este uh, partea cu exporturile. Uh, adică e vorba de o industrie pro-export. Noi suntem uh, lider mondial în industria eoliană și Agenția Internațională pentru Energie a spus că în viitor acestea sunt investițiile de viitor cruciale, uh, energie eoliană respectiv solară. Și atunci vreau să vă întreb ce preconizați pentru industria fotovoltaică din uh, Europa care a fost uh, lăsată pradă dumpingului din China. Și acum șapte luni o un fond american a dat uh, peste 715 milioane pentru un proiect Uh, pentru uh, fotovoltaic sunt banii pe care instituțiile de cercetare uh, din Europa nu iau și de care ar avea mare nevoie pentru a avea uh, uh, posibilitatea de a dezvolta o nouă generație de celule fotovoltaice. Asta este șansa noastră și pentru asta e nevoie de planuri de investiții pentru a putea reveni în arenă, pentru a putea reveni pe piață. Pentru că nu am putut să producem 20% din nevoile noastre de celule fotovoltaice, condițiile în care suntem lideri mondial, pentru că am fost confruntați cu dumpingul chinezilor. Deci asta este o mare temă de rezolvat dumneavoastră, domnule comisar. Președintele întrerupe, vă rog frumos, uh, foarte interesante întrebările, observațiile, vă rog să vă mărgiți însă la două minute la intervenție, să nu fie un discurs de patru minute, ci să fiți mai conciști, pentru că avem 11 colegi care s-au înscris pe listă. Domnul Cofort. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, voi fi succint. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă spun că avem această trilemă Uh, securitate, mediu înconjurător și uh, prețuri convenabile. Deci asta este triada și dacă rezolvăm asta vom fi lideri mondiali. Pe asta trebuie să ne concentrăm și cred că cheia sunt regenerabile. În sfârșit, uh, tehnologia, investițiile sunt importante, dar să nu uităm nici sistemele de producție. Și vreau să vă întreb ca și comisar, ce veți face, de pildă, în domeniul încălzirii? termocentrale uh, la nivel de cartiere, uh, termocentrale uh, pe bază de electricitate, deci producție mixtă. Ce să facem pentru ca să fim mai eficienți, să reducem costurile și să fie mai bine folosite rețelele. Apoi, aș dori să vă mai întreb câte ceva în legătură cu infrastructurile existente, rețelele existente ele există, dar nu sunt suficiente pentru a putea zice că avem într-adevăr o piață unică a energiei, uh, a aprovizionării cu electricitate. Și vreau să vă întreb ce vreți face cu aceste rețele grids în ceea ce privește resursele umane. Să nu uităm uh, oamenii din acest sector, din această industrie să ne gândim un pic la ce se întâmplă cu acest uh, sector, cu oamenii de aici, sunt ei formați și așa mai departe. În sfârșit, ați vorbit despre situația clădirilor și aici este un șantier important și trebuie să fim mai rapizi și să cerem statelor membre să își îndeplinească obiectivele, pentru că există niște obligații în directiva privind eficiența clădirilor și statele nu le îndeplinesc. Mulțumesc. Urmează doamna Birkunen. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Muchas gracias, domnule Caniete. Mă bucur foarte mult că avem această ocazie de a avea un schimb de opinie înainte să ne propuneți programul de lucru al Comisiei pe anul viitor. Vreau să vă întreb uh, despre cadrul acesta 2030, pachetul climat, energie și directiva ILUC. Avem un cadru bun astăzi pentru viitori însă nu se știe dacă se va îndeplini în transporturi ținta pe regenerabile și dacă se va continua acest efort după 2020. Știm bine că știm bine că discuțiile ILUC au stârnit o serie de controverse. Discuțiile continuă legate de acest ILUC și la Parlament, și la Comisie, și la Consiliu, da, și știm că ele sunt legate strict de cadrul din 2030, dar încă nu se știe ce se va întâmpla în continuare. Am promis și este una dintre prioritățile Comisiei să avem uh, o mai bună reglementare, o reglementare inteligentă. Dacă dorim uh, mai multe investiții în Europa, dacă dorim ca firmele să vină să investească în Europa, să, crească, să creeze locuri de muncă, au nevoie de un cadru de reglementare previzibil, stabil și previzibil pe anii viitori și să știe foarte clar ce se va întâmpla cu energia în Europa în anii următori. Și atunci, această directivă privind uh, folosirea indirectă a terenurilor ILUC, uh, eu zic că este strâns legată de subiectul nostru și atunci v-aș întreba ce credeți despre asta. Mulțumesc. Urmează domnul Herbert Royal. Herr Comisar, ich hab, ähm... Domnule comisar, am fost mulțumit uh, să vă aud că nu doriți să veniți cu noi propuneri, ci doriți mai întâi de toate să evaluați punerea în aplicare a vechilor uh, propuneri. Și aș adăuga uh, faptul că trebuie să evaluăm efectele acestor propuneri. În al doilea rând, spuneați că competitivitatea industriei europene este foarte importantă pentru dumneavoastră. Și în acest context, prețurile la energie sunt importante. Dar după aceea ați început uh, să vorbiți pe larg despre energia regenerabilă, etc., etc. Nu credeți că ar fi util să ne gândim și la uh, maniera în care anumite decizii luate în domeniul protecției uh, climei la nivel european au adus uh, uh, efecte negative asupra industriei europene. Oare unele resurse n-ar putea fi folosite pe viitor mai bine decât să fie lăsate pur și simplu la o, la o parte? Ce se va întâmpla pe viitor cu gazele? Ce se va întâmpla cu uh, cărbunele? Uh, Oare sistemul uh, pe care îl avem în momentul de față pentru producerea de energie verde nu este prea costisitor? Oare nu investim mult prea mult la nivel național și european în aceste uh, energii care dau un randament poate mai mic? Ați vorbit de asemenea despre directiva privind ecodesignul. Am înțeles că Juncker și Timmermans și-au asumat responsabilitatea de a revizui acest, acest regulament. Oare nu credeți că la capitolul uh, ecodesignului această revizuire este neapărat necesară, este de-a dreptul esențială? Mulțumim, urmează domnul Sorinio. Mulțumesc, domnule președinte, și bună seara, domnule comisar. Această dezbatere este foarte interesantă E bine, ne-ați prezentat un uh, program de activități structural și propun să publicăm discursul într-o broșură, să aducem în toate limbile. Este ceva absolut esențial. Și asta le va permite să și evaluăm, să vedem dacă vă respectați promisiunile pe anii viitor. Nu vreau să repet ce au spus colegii, avem perspectiva conferinței de la Lima și conferința de la Paris și vom discuta multe lucruri acolo, dar nu numai despre modelul energetic, vom discuta despre o nouă societate. E vorba aici de o revoluție socială care se pregătește și, și economia trebuie să se adapteze. Aceasta este miza și aceasta este e, miza principală pentru viitorul Europei. Poate să vi se pare că exagerez, dar noul model social care se pregătește nu suntem noi primii, nu vom fi noi liderii. Trebuie să încercăm să ne ocupăm, să ne cucerim uh, acest loc. Interconexiuni, ne spuneți, dar ce interconexiuni, cu cine uh, facem asta, cu ce plus valoare ce se preconizează, ce se așteaptă de la aceste interconexiuni, ce valoare adăugată se preconizează. Avem o mare capacitate, un mare potențial, bateriile, um, mașinile electrice și așa mai departe. Portugalia este lider în creativitate și a redus dependența energetică. A reușit, a reușit să facă treaba asta fără însă aș modifica rețelele. Nu, a, a făcut a creat din potrivă o nouă rețea de încărcare a bateriilor pentru mașinile electrice. Cred că trebuie să profităm de aceste ocazii, să profităm pentru a da un nou imbold uh, industriei noastre. Da, lupta împotriva schimbărilor climatice, foarte bine, însă ea trebuie să însemne mai multă dezvoltare și mai multe locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult! doamna Griffin. Domnule Caniete, ați vorbit despre uh, stabilitatea de rezervă pentru sistemul ETS. Știți bine că au apărut și amendamente la acest raport și consensul pare că dacă am introduce mai repede această rezervă de stabilitate, asta ar putea să însemne mai mult și mai bine pentru sistemul ETS, mai bine, mai devreme decât data de 2017 care s-a propus. Deci vreau să vă întreb dacă într-adevăr considerați că ETS-ul trebuie modificat în acest sens și să vă atrag atenția ca și colega mea că captarea și stocarea carbonului este un sector de mare dinamism în Regatul Unit. CCS-ul trebuie să fie în atenția dumneavoastră. Vorbim despre reducerea costurilor la energie, foarte importantă pentru familii, pentru societatea noastră în nordul Angliei, Uh, avem mari probleme, probleme de sărăcie, factura energie nu este o glumă și atunci vreau să vă întreb cum vă propuneți să uh, rezolvați și această problemă, marea problemă a sărăciei energetice. Urmează colegul Mahta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule comisar. Aș dori să vă pun o întrebare cât se poate de precisă. Pentru a atinge obiectivele pe care ni le-ați spus, puteți să ne spuneți ce criterii ați folosit pentru a, a identifica aceste ținte? Maximizarea efectului de pârghie sau interesul public? Ce metodă ați folosit? Ce abordare europeană sau nu cumva ați făcut o combinație între programele naționale, pur și simplu? Și ceea ce privește eficacitatea, eficiența energetică, ați vorbit despre acel fond de 75 de miliarde pentru companii, dacă am înțeles eu bine, dar ce credeți de un fond de rulare uh, european pentru renovarea termică a clădirilor? Credeți că din acești 75 de miliarde se poate face ceva? Iar în ceea ce privește Comisia Juncker, ne punem, bineînțeles, probleme legate de banii promiși, de impactul lor, acei 21 de miliarde ca și garanții în unde se uh, înscriu ei. Ni s-a vorbit despre mecanisme de interconexiune, dar ce credeți? Uh, cred, cum se prezintă acest mecanism la stanul trecut și care este acum uh, redotat de Comisia Juncker? Mulțumesc! Urmează doamna de Castiovere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bun venit domnului comisar Caniete. Aș dori să reamintesc știm că ne găsim în, industria, în Comisia Industrie, Comisia ITRE, să nu uităm asta, și atunci punctul de plecare al reflexiei noastre este industria. Și când vorbim despre industrie, uh, apare întotdeauna o ambiguitate, o ambivalență. Avem, pe de-o parte, energia regenerabilă, avem industria energiei regenerabile. Dacă nu ar exista industria energivoră clasică, multe dintre ramurile industriei energiilor regenerabile nu ar putea să se mai dezvolte, pentru că componentele folosite în instalațiile regenerabile sunt produse de industria clasică, care folosește multă energie. Deci să evităm aceste ambiguitate, această ambivalență, pentru că ea nu ne duce nicăieri și nu face decât să creeze niște uh, bariere uh, artificiale între sectoare, ca și cum ar fi în concurență. Bun, domnule comisar, este foarte important ca industriile care consumă foarte multă energie să poată să conteze pe faptul că această energie nu se va termina, adică să o consume, dar într-un mod uh, chipzuit, eficace. În planul uh, comisiei, când vorbim despre eficacitate energetică, să nu ne gândim numai la clădirile publice sau uh, private, ci trebuie să existe un pasaj, un paragraf am nume dedicat sectoarelor energivore din industrie. Să ne concentrăm și pe acestea, pentru că această eficiență energetică uh, a acestor sectoare nu trebuie să fie trecută cu vederea, iar Comisia nu trebuie să uite acest lucru. Vă mulțumesc. Uh, am o întrebare. Domnule comisar, spune domnul Henkel, considerați că piața comună a energiei este într-adevăr posibilă, reală, dacă fiecare țară își hotărăște în colțul ei uh, mixul energetic? Vă mulțumesc. Eh, Mrs. Cabezon Ruiz. Doamna Ruiz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare despre Ecogaz. Este o companie din Spania. Această companie e o companie care a încercat prin uh, tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon să facă lucrurile să se miște în Spania. V-am spus uh, de asemenea, asemenea tentative s-au făcut și în Marea Britanie și în alte state membre ale Uniunii Europene. Uh, Uniunea Europeană a acordat fonduri în acest sens. Acum se spune că compania spaniolă este este capabilă să se susțină de una singură, până acum a fost uh, subvenționată puternic, ori acum subvențiile pur și simplu sunt uh, stopate. Asta este o problemă. Dintr-o dată, uh, această companie nu va mai beneficia de niciun fel de statut special, ci va fi la fel ca și alte companii energetice. parcă Comisia Europeană dorea să promoveze tehnicile acestea de captare și stocale, stocare. Oare nu am avea nevoie de un regulament european tocmai pentru genul acesta de companii care deja sunt capabile să, să crească? Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul Grobacic. Vreau să mă refer la prețurile la energie. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc că ați venit uh, în fața noastră astăzi. Am deplină încredere în puterea dumneavoastră de rațiune, în energia dumneavoastră. De asemenea, Însă, analiza pe care dumneavoastră o faceți nu pare prea durabilă, nu pare prea inovatoare. Vorbeați despre interconectare, nu se știe însă dacă vom avea uh, Uh, finanțare pentru interconectare și, în plus, uh, construcția acestor rețele de interconectare ar putea dura tare, tare mult. După aceea, statele din estul Europei sunt puternic independente de ceea ce se de, de toanele Rusiei, ori Rusia e în toane proaste în momentul de față și în plus, uh, iată, uh, South Stream este anulat, dar Nabucco nu uh, decolează la rândul său. Oare n-ar fi momentul să acordăm importanța pe care o merită cărbunelui? Nu aceasta este perioada potrivită pentru a pune la rangul meritat uh, această resursă de energie, să nu uităm că putem avea uh, putem uh, capta dioxidul de carbon, mai avem și resursele de, de șist. Oare n-ar fi momentul să revorbim despre aceste resurse pentru a putea să ne sprijinim industria europeană? Mulțumim, domnul Silichiotis. Vă mulțumesc! Vreau să revin la problema South Stream. Proiectul este abandonat, dar în, în același timp, în estul Europei, din pricina crizei din Ucraina, există o mare uh, o mare nevoie de energie și nu doar în Est, ci și în Sudul Europei. Acum uh, se discută eventuala construcția unui alt uh, gazoduct prin uh, Mediterana, prin estul Mediteranei. Nu știu dacă aveți vreo informație în acest sens, însă săptămâna trecută Grecia, Israelul și Cipru au venit cu uh, propunerea de a construi un uh, gazoduct uh, care să înceapă din uh, Cipru și să continue spre Europa și să contribuie astfel la la asigurarea asiguranții aprovizionării cu energie. Care este reacția dumneavoastră în calitate de comisar la această pro- propunere? există posibilitatea cofinanțării a acestui proiect, pentru că el ar putea îmbunătăți situația, în special a statelor din sud-estul Europei. Domnul Tamburano, 30 de secunde aveți. Breve. Sarò molto breve, comisario. Da, voi fi foarte concis, domnule comisar. Poate că nu am înțeles eu bine din uh, traducere. Uh, dar uh, s-a spus că o taxă pe carbon a fost, uh, ar fi aleatorie, dar o astfel de taxă s-ar uh, baza pe principiile termodinamice, ca să spunem așa, și ar fi mult mai puțin aleatorie decât sistemul ETS. Mulțumesc. It's, uh, Domnule comisar, iată, lista vorbitorilor s-a încheiat și acum dumneavoastră aveți posibilitatea de a reacționa succint la toate întrebările care v-au fost adresate. Vamos a ver, al, al señor Federley decirle que la... Domnule Federley, standardele privind guvernanța sunt uh, deziderate ale noastre pentru prima jumătate a anului 2015. Aceste standarde vor reglementa maniera în care evaluăm respectarea tuturor angajamentelor în diferitele, la diferitele niveluri. Această evaluare ne va ajuta să ne atingem toate uh, ambițiile până în 2020. În același timp, analizele de impact trebuie să fie făcute în continuare pe baza lor, trebuie să luăm deciziile corecte. Deci trebuie să ținem cont de consecințele economice și sociale ale tuturor uh, deciziilor pe care le luăm noi și tocmai de aceea aceste analize de impact sunt absolut esențiale. Domnul Royal mă întreba dacă n-ar uh, trebui să ținem cont de posibilele efecte ale deciziilor noastre asupra prețurilor. Da, sunt întru totul de acord. Trebuie să analizăm efectele pe care deciziile noastre le-ar putea avea uh, asupra prețurilor. Trebuie să să evaluăm însă nu doar aceste efecte, ci și efectele socioeconomice, efectele asupra industriilor, etc., uh, etc e clar că fiecare produs are o serie de implicații. Eco-designul la care vă refereați dumneavoastră, chiar dacă unele lucruri au fost ridiculizate, precum uh, regulile cu privire la perele de, de duș, ei bine, Uh, ecodesignul, până și în acest context a îmbunătățit eficiența și a îmbunătățit uh, condițiile sau efectele pe care le resimt uh, consumatorii. Deocamdată, tot ceea ce vă v-am spus eu astăzi sunt doar lucruri generale. Nu pot să intru în detalii cu privire la actele legislative pe care vrem să le revizuim, pentru că încă programul de lucru nu este foarte bine bătut în cuie, dar uh, odată ce acest program va fi concret, uh, vom, voi veni în fața dumneavoastră pentru a vă spune ce anume, la ce anume ne gândim. Acum, în ceea ce privește Lima, Lima. E într-adevăr o întâlnire foarte importantă. Mizele sunt imense, dar deci, pentru a uh, Uh, elimina sau pentru a scădea impactul asupra mediului înconjurător a activităților noastre economice, trebuie să ne asumăm ambiții curajoase, dar în același timp trebuie să ținem cont și de efectele pe care aceste ambiții le-ar putea avea asupra situației uh, economice a unor uh, state membre. Deci e important ca la Lima să găsim un echilibru cât mai potrivit cu putință. Stocarea carbonului și captarea carbonului uh, Uh, din păcate, în Uniunea Europeană, proiectele pe care le-am pus în aplicare în acest sens nu au ajuns la maturitate până în momentul de față. Și tocmai de aceea și pe viitor trebuie să încercăm să promovăm proiectele pilot la scară mare. Trebuie să arătăm care sunt costurile și de asemenea să arătăm că stocarea în subsol a carbonului este o metodă sigură. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că infrastructura de transport transfrontalieră este garantată și de asemenea asemenea, trebuie să îmbunătățim cunoștințele pe care le avem în ceea ce privește capacitatea de stocare a dioxidului de carbon în uh, subsolurile Uniunii Europene. Trebuie, uh, în acest sens, să să identificăm zonele din Uniunea Europeană care se pretează la o asemenea uh, stocare. E, aceste cercetări sunt absolut esențiale. Tehnologia în acest domeniu este absolut esențială. Trebuie să dezvoltăm tehnologia necesară pentru a putea pe viitor reduce dioxidul de carbon emis și de asemenea pentru a uh, crește uh, capacitatea de stocare. Să nu uităm că în acordul climatic dintre SUA și China, Um, că în acest acord o parte integrantă este demararea de proiecte comune între cele două state în ceea ce privește uh, stocarea și captarea carbonului. E bine, dacă partenerii americani se gândesc la lucrul acesta, vă dați seama că și noi trebuie să o facem, așa că vom continua uh, investițiile în acest sens. Uh, Uh, după aceea, una dintre persoanele care au luat cuvântul vorbea despre faptul că aceasta este Comisia ITRE pentru industrie, nu pentru uh, uh climă, pentru uh, mediul înconjurător. Da, e drept, dar în același timp nu trebuie să uităm că orice dezvoltare industrială trebuie să țină cont de mediul înconjurător și, de asemenea, industriile verzi sau tehnicile verzi reprezintă uh, o, un potențial, au un potențial industrial enorm. În ceea ce privește Uh, interconectarea rețelelor energetice. Uh, am discutat cu uh, președintele Juncker și am înțeles că, într-adevăr, se pot face investiții din planul său de investiții în aceste proiecte de interconectare. De asemenea, Uniunea Europeană deține fonduri și-a pus deoparte fonduri pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și, de asemenea, pentru cercetare în domeniul energetic. Iată, planurile noastre sunt uh, foarte, foarte ambițioase, dar uh, aceste ambiții sunt absolut esențiale în ceea ce privește proiectul, uh, uh în ceea ce privește programul de investiție Juncker. Uh, Uh, știți prea bine, acesta se bazează pe coeficienți de multiplicare, de asemenea statele membre vor veni cu, vor fi solicitate să vină cu proiecte pe care să le dorească uh, a fi investite din acest fond de investiții. Ei bine, totul va depinde până la urmă de statele membre, ce anume își doresc ele să investească. Noi nu putem, în ce anume vor ele să investească, noi nu putem să le spunem statelor membre că trebuie să aleagă neapărat proiecte de genul acesta de, sau de un alt uh, gen. Deci, iată, până până la urmă decizia se ia la nivel de state membre și să nu uităm că mixul energetic este practic o responsabilitate a statelor membre. Asta în cazul în care tratatul de funcționare a Uniunii Europene nu va fi modificat. Deci, în investițiile Uniunii Europene, aportul statelor membre este absolut esențial. s au vorbit, s vorbit de asemenea despre diferite companii europene uh, și uh, regulamentele care guvernează activitățile economice și care ar putea sufoca anumite uh, uh, um, antreprize, anumite, un anumit tip de spirit antreprenorial. Ei bine, a, aveți uh, dreptate într-o oarecare măsură, dar să nu uităm că mai există și regulile la nivel național pe care noi nu le putem modifica neapărat și care cu siguranță au avut un uh, rol la rândul lor de jucat în uh, retragerea anumitor companii sau uh, în retragerea subvențiilor acordate unor dintre companii. Uh, cu siguranță am uitat unele dintre întrebările dumneavoastră, îmi cer scuze uh, că nu am răspuns la toate, uh, dar am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință, dat fiind timpul scurt pe care l aveam la dispoziție. Domnul președinte, domnule comisar, vedeți, la fiecare ședință a noastră, la fiecare reuniune de genul acesta, numărul de întrebări este mare, timpul de fiecare dată insuficient. În orice caz, aceasta a fost prima noastră întâlnire cu dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați furnizat, pentru toate întrebările la care ați răspuns. Stimați colegi, peste un minut începe recep- recepția noastră de Cre- Crăciun. Însă, mâine dimineață, la ora 9 fix, trebuie să fie în uh, sală doar coordonatorii. Iată, aceasta e vestea cea bună. Deci la ora 9 doar coordonatorii. La ora 10 veniți cu toții cu cartelele de vot. Votăm la ora 10 și mai apoi vom discuta celelalte puncte pe ordinea de zi. Ne vedem mâine dimineață la 9 sau la 10. Vă mulțumesc foarte mult!